Prendiamo corpo. Uh, Bene, diamo inizio a questo importante workshop. Haideți să începem acest atelier uh, important Raportul de inițiativă lui José Bové propune o serie de acțiuni concrete pentru a echilibra um, repartizarea profiturilor de-a lungul lanțului alimentar în, în profit uh, producătorilor și a consumatorilor. Se prevede revizuirea regulilor concurenței, o luptă mai eficientă împotriva abuzului de putere din partea marilor companii uh, care procesează produsele coduri de bună conduită obligatorii, promovarea unor uh, contracte de vânzări și așa mai departe. Deci un raport important care, grație și experților care ni s-au alăturat astăzi și cărora trebuie să le mulțumim pentru disponibilitate, este un uh, raport important care ne va permite să înțelegem mai bine funcționarea acestui uh, lanț. Urez bun venit uh, invitațiilor. Știu că unii dintre ei uh, au uh, făcut drum lung pentru a se alătura nouă și de aceea doresc să le mulțumesc uh, călduros în numele comisiei noastre. Incertitudinea de pe piețe din cauza volatilității prețurilor și instabilitatea raporturilor din cadrul filierei agroalimentare, mai ales cu companiile mari de procesare, penalizează din ce în ce mai mult producătorii agricoli, mai ales în momente ca acesta, momente de criză. Parlamentul uh, a avut mai multe inițiative în ultimul an, mai ales o declarație adoptată în ianuarie 2008, în legislatura trecută, prin care s-a încercat să se clarifice uh, abuzul uh, de putere pe piețe și cu o rezoluție în martie 2009 legătură cu prețurile bunurilor alimentare în Europa din inițiativa doamnei Caterina Bațeli, astăzi ministru al agriculturii în Grecia. Recenta criză din sectorul laptelui a subliniat dificultatea cu care se confruntă producătorii nu doar de lapte, și veniturile lor au scăzut foarte mult în ultimul an datorită costurilor de producție din ce în ce mai mari. Comisia Europeană, când și-a prezentat comunicarea privind îmbunătățirea funcționării acestei, acestui sector, s-a arătat sensibilă la această problemă. Dar aș dori să dau imediat cuvântul domnului raportor, vicepreședinte Jose Bove, care ne va prezenta proiectul său de raport și apoi voi da cuvântul pe rând experților și apoi, bineînțeles, va avea loc dezbaterea. Vă mulțumesc tuturor. Jose Bove, ai cuvântul. Monsieur le Président, euh, Domnule președinte, dragi colegi, stimat auditoriu, voi încerca să vă prezint acest raport bineînțeles, nu-l voi citi din scoarță în scoarță, ci vă voi prezenta în mod sintetic dezbaterea actuală. Anul 2009 a fost catastrofal pentru producătorii uh, pentru țărani în Uniunea Europeană. Veniturile agricultorilor au scosit cu 12% în medie și în uh, această cifră ascunde disparități majore. În Ungaria, țăranii au câștigat cu 35% mai puțin decât în 2008, în Italia cu 25% mai puțin și în Franța cu 20% mai puțin. Ce alt sector economic a fost afectat atât de mult de criza cauzată uh, de criza financiară? din cauza scăderii prețurilor materiilor prime agricole și din cauza creșterii uh, costurilor uh, anumitor servicii, mulți uh, țărani au dat faliment. În Franța, peste 25.000 de țărani pentru a supraviețui depind de venitul minim de subzistență oferit de colectivități și încă 50.000 ar putea să ceară același venit minim de subsistență, deci nu mai e vorba de o restructurare, și, ci de o distrugere pur și simplu a locurilor de muncă și a capacităților de producție a agricultorilor. Agricultura europeană, în agricultură lucrează în Uniunea Europeană 14 milioane de oameni și menținerea acestor locuri de muncă într-o perioadă în care industria și serviciile pierd locuri de muncă este o prioritate socială și politică. Între uh, 99 și 2005, uh, partea valorii adăugate din lanțul alimentar pentru producători a trecut de, de la 31% la 24%. Toate celelalte sectoare și-au îmbunătățit poziția respectivă, mai mult sau mai puțin și au reușit să facă acest lucru impunând prețuri scăzute, de multe ori mai scăzute decât costurile de producție agricultorilor, care nu au putut uh, să-și, să apere interesele în mod colectiv în negocierile cu întreprinderi mari, de multe ori multinaționale. După cum uh, s-a arătat și în comunicarea Comisiei Europene, acest uh, șoc uh, de care suferă producătorii nu este nu, în beneficiul consumatorilor, pentru că prețurile de cumpărare ale familiilor au crescut la fel de mult ca și prețurile materiilor prime în 2007, 2008 și Uh, marile companii nu au repercutat scăderea brutală a prețurilor materiilor prime în 2009-2010, uh, au făcut-o doar foarte tardiv și parțial. În toamna anului 2009, când uh, producătorii de lapte și aruncau laptele pe câmpuri, principala multinațională pentru transformarea laptele în Uniunea Europeană se felicita de faptul că a obținut 10,4 miliarde de franci elvețieni beneficii nete din cauza unor prețuri agricole foarte mici. Nu putem fi mai clar de atât. Aspectul care concentrează atenția Comisiei Europene se referă la raportul între agricultori, companii mari de transformare la nivel național și global, lanțul de distribuție reprezentate de firmele mari, de supermarketuri și consumatorii, familiile. Această viziune schematică a lanțului alimentar nu acoperă nicio parte a realității. În săptămânile de pregătire a acestui raport m-am întâlnit uh, cu persoane din lanțul agroalimentar și uh, din domeniul distribuției și ei mi-au vorbit despre tensiuni reale între companiile mari de transformare și cele uh, din domeniul distribuției aceste companii la fel de mari au logici similare și de aceea pot să negocieze de la egal la egal. Companiile mari de, care realizează transformarea bunurilor pot să păstreze chiar secretul în legătură cu profiturile reale pe care le obțin. Transparența prețurilor este deci o necesitate. Și în acest în acest scop, statele trebuie să creeze grupuri interprofesionale la care să participe uh, toți, uh, toți cei care intervin de-a lungul lanțului, de la furcă la furculiță. Trebuie să se înțeleagă de ce grâul nu reprezintă decât 5% din prețul pâinii. Sau cum un kilogram de mere plătit 10 centime. Uh, țăranului este vândut cu 2 euro uh, consumatorilor. Trebuie să facă eforturi mari pentru a analiza marjele nete ale exploatărilor agricole, care se află la joncțiunea dintre industriile din amonte de semințe, îngrășăminte, mașini, carburant și cele din aval pentru transformarea și distribuția alimentelor. Concentrarea distribuției în anumite țări ale Uniunii atinge niveluri alarmante. Pentru a nu da decât două exemple, în Suedia, cele cinci lanțuri de supermarketul cele mai mari comercializează 80% din produse alimentare, în Franța 70%. Această concentrare duce la un război al prețurilor care trece în mod evident prin căutarea produselor agricole cele mai ieftine și practicarea unei agriculturi intensive care nu se asigură costurile reale, poluarea solurilor, industrializare, dependență de energiile fosile, emisii de gaze cu efect de seră și așa mai departe și care uniformizează obiceiurile alimentare. Mediul, producătorii, consumatorii și contribuabilii sunt cei care au de pierdut din această cursă continuă. Creează și uh, dificultăți magazinelor mici, independente, mai ales în zonele rurale sau în cartierele dificile din zonele urbane. Astăzi, pentru numeroasele persoane care nu au un autovehicolile, este din ce în ce mai greu uh, să-și facă cumpărăturile și crearea de centrale uh, pentru centralizarea uh, cumpărăturilor la, adres, la achizițiilor la nivel european riscă să creeze și mai multe probleme. Agricultorii și IMM-urile care sunt victimele acestei situații ezită de multe ori să-și afirme drepturile din uh, de teama ca situația lor să nu se înrăutățească și mai mult. Cer Comisiei Europene să facă un raport în legătură cu aceste abuzuri, mai ales în ceea ce privește poziția um, plăților uh, făcute după um, vânzarea produselor sau primelor oferite uh, în aval. Uh, ar trebui să se, urmă, să se urmeze exemplul Germaniei, Franței, Spaniei și Irlandei uh, pentru a evita uh, vinde, uh, vinderea produselor uh, în pierdere. Se propune agricultorilor un preț care le impună să vândă în pierdere și noi considerăm că aceștia trebuie să poată să creeze organismele producătorilor care să le permită să negocieze în mod colectiv și să-și poată autoreglementa producția pentru a obține o adecvare mai bună între cerere și ofertă. Agricultura europeană nu este monolitică. Vânzările directe de la producător la consumator sunt numeroase, localizate, cu emisii mici de gaze cu efect de seră și oferă produse de calitate, dar acestea au suferit de pe urma aplicarea normelor de igienă alimentară inadaptate și concepute pentru întreprinderile mari de transformare. Aceste norme pen, pentru a permite dezvoltarea unor circuite scurte, trebuie să fie gândite în funcție de condițiile acestor circuituri și producției artizanale. Autoconsumul continuă să fie o componentă importantă care trebuie analizată și înțeleasă mai bine. De exemplu, grădinile familiale de, legu- de legume reprezintă 250.000 de hectare în Franța și producția familială în gospodărie de roșii reprezintă un sfert din consumul național anual. În alte state membre, cum este România, pensionarii produc și acoperă o treime din nevoile alimentare. Aceste cifre arată uh, că un aspect al lanțului alimentar nu este evocat niciodată sau prea puțin cunoscut. Persistența. În Uniunea Europeană, a 40 de milioane de persoane dependente de băncile de ajutoare alimentare pentru a-și acoperi nevoile alimentare este un eșec, probabil unul dintre principalele eșecuri ale politicii agricole. 80 de milioane de persoane în total uh, au dificultăți în a-și hrăni familiile. Continua scăderea prețurilor plătite țăranilor nu au permis să, uh, să se lupte împotriva șomașului sau um, scăderii salariilor sau pensiilor foarte mici. Uniunea Europeană a exportat în 2009 23 de milioane de tone de grâu și a reușit, au vândut la prețuri mici excedentele de carne uh, pe, prețurile mondiale, pe piețele mondiale. Deci nu e vorba de dificultăți de producție, ci de o injustiție socială, o repartizare inegală a veniturilor în Europa. Trebuie să dăm din nou demnitate tuturor, de aceea Uniunea Europeană trebuie să apere drepturile la suveranitate alimentară. Politica agricolă comună, ca și celelalte politici europene, trebuie să facă din justiția socială și echitate prioritatea sa. În 2007, când cursul prețurilor prime, materiilor prime agricole a crescut foarte mult, anumite bănci europene nu au ezitat uh, să dea telefon clienților pentru ca aceștia uh, să investească pe piețele produselor derivate. Și astfel, căutarea speculei pe termen foarte scurt a nu a făcut decât să crească și mai mult uh, prețurile pe piețele um, cerealelor și s-a dus la un fenomen de panică la nivel planetar, care este o cauză majoră a um, răsmărițelor foametei din țările din Sud. Folosirea piețelor la termen pentru materii prime au fost folosite ca asigurare și amortizare variațiilor costurilor. Astăzi, ca și în multe alte sectoare, E vorba doar de plasamente speculative și această derivă treb- acestei derive trebuie să se pună capăt. Uniunea Europeană trebuie să investească în crearea de uh, instrumente internaționale de reglementare și trebuie să definească alături de parteneri ce măsuri urgente trebuie luate pentru ca specula financiară să nu mai ducă la înfometarea milioane de oameni, să nu mai ruineze ă, țăranii sau exploatările familiale și să nu mai destabilizeze politica agricolă comună. Reforma PAC-ului pe care o discutăm va putea, dacă reușim să reechilibrăm rapoartele de forțe între diferiții actori din domeniu, să creeze noi instrumente de reglementare a ofertei și să se evite specula pentru ca cetățenii să beneficieze de produse alimentare abordabile și de calitate. În acest scop, va trebui să garanteze venituri echitabile cetățenilor europeni, să protejeze mediul și să asigure relații economice și sociale armonioase în întregul teritoriu. Iată care este obiectivul acestui raport, să încercăm să participăm, așa cum a făcut-o și domnul Lai în raportul său în legătură cu PAC-ul, la construcția acestei noi politici agricole comune pe care o dorim pentru după 2013, care să permită fiecăruia să-și găsească demnitatea și să permită tuturor să lucreze, la, să trăiască la țară din, de pe urma muncii sale. Grazie. Grazie, José. Mulțumesc, Jose Bove, mulțumesc și pentru pasiunea cu care ți-ai prezentat raportul și acum dau cuvântul experților. Avem șapte experți importanți invitați și îi invit pe fiecare să respecte o limită de timp de 10 minute. Mai întâi are cuvântul Oliver de Schutter raportor special al ONU privind uh, dreptul la alimente, alimentație. Domnule Schotter, aveți cuvântul. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Misiunea pe care am primit-o din partea Consiliul pentru Drepturile Omului este dreptul la hrană în lume. Astăzi, miliarde de persoane în lume suferă de foame și mai mult de două treime dintre acestea sunt producătorii de hrană. Și uh, aceste sute de milioane de persoane care suferă de foame numără printre ele și o serie de uh, fermieri care în Europa, dar și în alte țări, suferă din cauza crizei pentru că prețurile pe care le pot cere la produsele lor scad în continuare și situația este imprevizibilă. E vorba de fermieri care în ultimii 30 de ani nu au beneficiat de progresele agriculturii pe scară industrială și pe care nicio politică europeană nu i-a susținut. E vorba de fermierii țărani care trăiesc dintr-o agricultură de subzistență, care le permite de-abia de-abia să supraviețuiască. 200-250 milioane de persoane în lume suferă de foame și sunt uh, producători la rândul lor uh, de uh, produse agricole, inclusiv pe plantații și exploatații agricole care suferă în urma concurenței neloiale din cauza marilor lan lanțuri agroalimentare. Prețurile care li se impun sunt foarte, foarte mici. Pe vremuri avea oarecare protecție juridică, astăzi însă nu mai este cazul. Iată evoluții ale agriculturii pe scară mondială care au dus la situația catastrofică din prezent, un miliard de persoane care suferă de foame și această situație e determinată de o anumit, un anumit tip de politică care favorizează un anumit tip de agricultură pe scară industrială, mecanizată, industrializată, care uh, nu este nici cea mai durabilă, nici din punct de vedere social și nici din punct de vedere al mediului. Mă bucur foarte mult că pot să mă adresez astăzi în fața Comisiei Agri din Parlamentul European pentru a aborda legătura care există între reglementarea lanțului alimentar în Europa și chestiunea uh, producției agroalimentare pe plan internațional. Cred că trebuie să uh, profităm de această comunicare a Comisiei pentru a evalua care este răspunderea Uniunii Europene în ceea ce privește dezvoltarea pe scară globală a acestui lanț de aprovizionare cu alimente. Și mă voi uh, opri la patru puncte în prezentarea mea Ați primit o notă scrisă unde aveți mai multe detalii, mult mai multe decât pot să vă dau eu uh, în prezentarea mea orală. În primul rând, este vorba de fenomenul concentrării în lanțul alimentar și aici avem două efecte. În primul rând, în lanțul de aprovizionare cu alimente, o proporție foarte mică din valoarea adăugată cea plătită de consumator revine agricultorilor și țărilor producătoare eh, din lanțul ehm, alimentar internațional. Există cifre care ilustrează foarte eh, bine eh, cât de mult a scăzut această proporție în ultimii ani. Bineînțeles că dreptul concurenței ar trebui să permită în mod natural să uh, se uh, contracareze abuzul de poziție dominantă și fenomenul concentrării, însă există două probleme în sistemul actual și aș atrage atenția asupra lor. În primul rând, dreptul acesta la concurență care nu uh, beneficiază producătorilor, ci a fost folosit pentru a susține consumatorul, pentru a face în așa fel încât consumatorul, clientul, să nu plătească prea mult pentru alimente. Poate că ar trebui să regândim astăzi politica concurențială, modul în care folosim cadrul juridic actual în materie de concurență, pentru ca să vedem dacă nu cumva și producătorii ar trebui să fie protejați în, de această situație de monopson sau poziție dominantă care caracterizează domeniul acesta. Al doilea aspect, lanțul de aprovizionare cu alimente uh, mondial care leagă țările din sud producătoare de consumatori din nord pune mai multe probleme, tot în cadrul uh, dreptului la concurență sau concurențial și care, de fapt, nu sunt rezolvate de acest drept. Țările din Sud nu sunt protejate de acest drept sau, în orice caz, nu în mod suficient. Cum putem să ne închipuim că Côte d'Ivoire uh, declanșează un litigiu împotriva Cargill Uh, pentru că ar fi, o poziție, ar fi în poziție dominantă pe piața uh, cacao. Uh, este de neimaginat, deci e încă nevoie de a dezvolta acest drept la concurență și, în orice caz, se pune problema cum se poate aplica acest drept în mod extrateritorial, pentru că E vorba, pe de o parte, de bunăstarea clienților noștri din Europa, dar ce se întâmplă cu cei din Sud? Producătorii din Sud nu sunt deloc protejați de dreptul nostru de aici, în Europa. Așa că cred că ar trebui să examinăm împreună cu Jose Bove dacă nu cumva acest drept al concurenței sau concurențial n-ar trebui cumva regândit din temelie în contextul globalizării uh, masive a lanțului de aprovizionare și uh, în contextul în care aprovizionarea cu hrană nu se oprește în Europa. E bine, în aceste condiții știm foarte bine că furnizorii și cumpărătorii uh, dau dovadă de multe practici abuzive. Am enumerat în raportul meu, uh, în fața Consiliului pentru Drepturile Omului, aceste practici abuzive, raport predat în toamna trecută. Și cred că, uh, până la urmă, Uh, putem să ne inspirăm din ce a făcut Regatul Unit, Supermarket Code of Practice sau SCOP, care a enumerat toate practicile interzise um, celor care achiziționează uh, alimente, astfel încât să se știe foarte clar care sunt acestea. Există un dezechilibru de forțe între producători și cei care fac achizițiile, încât uh, cred că măsuri de corectare a situației sunt, se impun. Ne găsim într-o situație dificilă uh, sau producătorii sunt într-o situație foarte dificilă uh, și nu au putere de negociere. Dacă vor să uh, um, pună pe piață, departe, în altă țară decât țara lor, aceste produse, ei bine, ei sunt la cheremul uh, uh centralelor de achiziții uh, și nu au putere negociere. Deci trebuie ca producătorii să aibă mult mai multe pârghii la dispoziție. Uh, și astfel, prima măsură ar fi acel lanț scurt al uh, aprovizionării și producția locală, producția și distribuția pe plan local. Un al doilea aspect, foarte pe scurt, este vorba de proliferarea acelor norme sau standarde private în materie agroalimentară. Acestea vizează uneori clauze sociale sau de mediu care sunt impuse producătorilor, dar mult, mult mai adesea ele vizează, de fapt, problemele legate de sănătatea populației și de securitatea consumatorilor, siguranța consumatorilor. E vorba de clauze care sunt impuse micilor producători, dar aceștia se găsesc într-o situație foarte dificilă. Ei nu pot să respecte aceste norme și se găsesc într-o situație dublă. Mari uh, producători pot mult mai ușor să respecte aceste norme și standarde decât micii producători. Mă gândesc în principal la cei din țările în curs de dezvoltare, care foarte adesea nu reușesc pur și simplu să respecte aceste standarde și să intre pur și simplu pe planul, uh, lanțul alimentar uh, global, mondial. Cred că uh, momentul în care se impun astfel de măsuri și standarde, trebuie să ne gândim mai bine măsura în care acești producători pot să respecte aceste standarde, să-i ajutăm să le poată respecta. Nu e vorba numai de monitorizare și inspecție, ci de facilitarea inclusiv prin stimulente financiare a respectării acestor standarde, astfel încât producătorii, într-adevăr, să poată să participe la această piață și în acest lanț de aprovizionare cu alimente. Apoi, cred că avem un instrument la dispoziție care de multe ori este uitat sau subestimat. Este vorba de achizițiile publice. Astăzi, 15% din produsul intern brut al UE este cheltuit de autoritățile publice în urma Uh, licitațiilor publice. Și mă refer aici la piața materiilor alimentare. Cred că guvernele naționale, dar mai ales autoritățile uh, Uh, locale, regionale, pot să folosească mai mult această pârghie achizițiilor publice pentru încurajarea unei agriculturi, agriculturi responsabile, durabile, uh, uh, sustenabile din punct de vedere social și al mediului și, bineînțeles, un comerț echitabil. Cred că directiva 2004-18, care este cea mai importantă directivă adoptată în materie de achiziții publice în Europa, este un instrument juridic care este absolut compatibilă cu introducerea unor clauze de mediu și sociale care sunt absolut utile pentru o dezvoltare pozitivă a lanțului de aprovizionare cu alimente în Europa. Al patrulea aspect și ultimul, vorba de volatilitatea prețurilor pe piețele internaționale ale materiilor prime și s-a vorbit aici despre speculația de care au suferit aceste pieți. Este o chestiune absolut reală în 2008, în luna martie, când a apărut această bulă speculativă pe piața materiilor prime agricole, investitorii investiseră 400 miliarde de dolari în produsele derivate și piețele la termen ale produselor agricole. E vorba de o sumă mai mare cu 70% decât ce se întâmpla cu 70 de miliarde uh, decât începutul anului 2008 și mult mai mult decât ce se întâmpla anul 2005. Astfel, piața uh, soia, orezului, uh, porumbului și a grâului au suferit de pe urma acestor speculații. Iată o spirală, un cerc vicios care a luat amploare și astfel am asistat la formarea de bule speculative pe, pe piața materiilor prime alimentare care a in au incitat comercianții sau acei traderi, dar și guvernele să speculeze. Iar guvernele au trebuit la rândul lor să pună uh, restricții sau să facă stocuri, tot așa în speranța creșterii prețurilor. Uh, G20 uh, la Londra anul trecut, în aprilie, și-a luat angajamentul să reglementeze fondurile speculative, care sunt o uh, amenințare permanentă. Aceste, fond, aceste fonduri care investesc pe piețele agricole, care sunt destul de vulnerabile, sunt o adevărată pacoste. Și eu propun o serie de soluții foarte concrete în raportul pe care l-am transmis la uh, Consiliul Drepturilor Omului și pe care le aveți, le regăsiți și în nota scrisă din documentul uh, primit. Am făcut cinci propuneri foarte, foarte succinte. În primul rând, Uniunea Europeană trebuie să profite de această dezbatere care s-a deschis privind lanțul de aprovizionare cu alimente în Europa pentru a reflecta asupra um, poziționării politicii concurențiale în Europa pentru a lucra um, și a combate practicile anticoncurențiale în Europa și în afara ei, pentru că nu se poate ca producătorii din afara Europei să fie victime din cauza poziției dominante, abuzului de poziție dominantă și să sufere din cauza unor prețuri care nici măcar nu le permit să supraviețuiască, pur și simplu pentru că nu pot decât să facă apel la aceste alianțe de cumpărare pentru a intra pe piața mondială. Trebuie de asemenea să ne gândim cum putem să combatem sau să luptăm prin reglementări împotriva practicilor abuzive de către centralele de cumpărare pe care le-am descris în anumite state. De asemenea, uh, cei care fac achiziții, sectorul public, ar trebui să fie stimulați să uh, uh, reflecteze puțin asupra impactului standardelor pe care le impun asupra micilor producători, care sunt obligați deseori să răspundă respecte aceste standarde, ei trebuie să participe la definirea acestor norme și standarde, astfel încât ele să nu li se întoarcă împotriva ca un uh, bumerang și să nu îi discrimineze pe piața agricolă. De asemenea, ar trebui să folosim uh, instrumentul achizițiilor publice pentru a dezvolta lanțul alimentar într-un mod mai durabil. Și tocmai cred că comerțul echitabil trebuie să fie încurajat printr-o, uh, prin uh, uh impunerea uh, unei părți de comerț echitabil în contextul achizițiilor publice și într-un mod descentralizat. Ar trebui de asemenea să disciplinăm comportamentul participanților pe piețele la termen uh, materiilor agricole alimentare și, în sfârșit, aș spune că în trecut, uh, politicile europene au avut un impact foarte mare asupra producătorilor din țările în curs de dezvoltare. Uh, Uh, și aceasta printr-un efect foarte clar, efectul de dumping. Știm ce s-a întâmplat cu aceste piețe locale, cum au fost ele distruse în anumite țări sau în orice caz filiere întregi. Uh, era vorba de produse foarte subvenționate în Europa și producătorii din Sud nu au putut să lupte împotriva acestui fenomen. Cred că toată lumea în Uniunea Europeană trebuie să fie conștient de acest fenomen pentru a limita impactul fenomenului de dumping, pentru a elimina subvențiile la exporturi care duc la acest dumping și cred că se poate face acest lucru prin încurajarea unor lanțuri scurte uh, în Uniunea Europeană de aprovizionare și pentru o mai bună reglementare a pieței agricole și a piețelor în general pe plan internațional. Vă mulțumesc. Sunt uh, la dispoziție pentru întrebări. Următoarea prezentare aparține domnului profesor Roger Clark de la Universitatea din Cardiff și are ca temă cum pot fi oprite practicile incorrecte impuse fermierilor și alte cutume care se îndepărtează de la regulile concurenței la nivel european. Domnule profesor, aveți cuvântul. Am I right? Okay, thank you very much. Uh, thanks for inviting. Vă mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Mi s-a cerut să vorbesc despre modul în care pot fi oprite practicile nedrepte, neloiale, impuse agricultorilor și alte tipuri de comportamente anticoncurențiale la nivel european. Eu sunt profesor la Universitatea din Cardiff, în Regatul Unit, și m-am gândit, dat fiindcă am timp limitat la dispoziție, să mă refer doar la două chestiuni. Una este una mai generală, care a fost deja menționată într-o oarecare măsură, și care nu se aplică doar uh, agricultorilor, ci tuturor uh, vânzătorilor. Și celălalt punct este unul mai specific, se referă la anumiți agricultori pe anumite piețe. Așadar, începând cu prima problemă, care a fost menționată într-o oarecare măsură, după cum vă spuneam, cred că știm cu toții că lanțurile de supermarketuri au uh, avut niște practici contractuale, pentru că titlul acestei secțiuni este Practici contractuale. Aceste supermarketuri au uh, desfășurat practici care au impus costuri suplimentare vânzătorilor, furnizorilor, crescând în același timp riscurile acestora, ceea ce evident îi afectează în primul rând pe uh, producătorii mici și mijlocii sau firmele mici și mijlocii. Aceste practici au fost discutate. Dați-mi voie să-mi găsesc diapozitivul. Aici este. Sunt o serie întreagă de practici. Vreau să fac un rezumat. Probabil că nu le puteți vedea pe ecran. Sunt tot felul de practici pe care le cunoaștem, cum ar fi plățile întârziate, o variație ex post cu privire la aprovizionare, în care uh, producătorii trebuie să oferă reduceri supermarketurile dacă, de exemplu, uh, au avut uh, vânzări ridicate într-un anumit an. Uh, o altă chestiune sunt taxele de listare, de expunerea produselor, uh, taxe pe care trebuie să le plătească agricultorul pentru ca produsele sale să fie expuse. De asemenea, alte plăți speciale Supermarketurile cer, de exemplu, plăți speciale pentru deschiderea unui nou uh, supermarket sau pentru renovarea unui magazin. Toate acestea sunt practici contractuale care sunt menite pentru a crește profiturile supermarketurilor, în același timp reducând veniturile vânzătorilor și crescând riscurile acestora. Sigur că aceste practici sunt recunoscute pe scară largă în Europa. A existat un grup la nivel înalt care s-a reunit și care a discutat reforme în acest domeniu. Una dintre reforme ar implica stabilirea unui cod de practică, un cod de bune practici, cum avem în Regatul Unit, cum se propune și în Irlanda, prin care uh, anumite practici să fie scoase în afara legii. Um, se spune că ar putea să se înființeze un astfel de mecanism la nivel european printr-o directivă pentru a preveni uh, practicile neloiale din partea supermarketurilor. Există și o altă posibilitate și anume ca acest cod de bune practici, odată ce intră în vigoare, să fie pus în aplicare aceasta va fi situația în Regatul Unit și în Irlanda, va exista un organism independent de aplicare a codului, pe care îl numim ombudsman în uh, Regatul Unit și în Irlanda. Și la nivel european se justifică punerea în aplicare și verificarea aplicării codului de conduită, pentru că unii vânzători cu amănuntul sunt uh, multinaționale, operează la nivel multinațional și e destul de greu uh, să existe organisme naționale care să se ocupe de problemele cu punerea în aplicare a codului de bune practici. Deci ar fi logic să existe un organism european care să se ocupe de cazurile care nu intră foarte ușor în competența unui organism național. Acestea sunt mai multe versiuni care pot fi luate în considerare. Așadar, 1. Un cod de practici, un cod de conduită independent și un organism independent care să verifice aplicarea acestuia și ar trebui să ne gândim dacă ar trebui să existe un astfel de organism la nivel european ca să unifice și să se ocupe de cazurile care nu intră sub incidența legilor naționale. Aceasta este prima chestiune pe care doresc să o discut. După cum v-am spus, se aplică la nivel general, într-un mod general, tuturor um, lanțurilor de supermarketuri sau, dacă nu, tuturor aspectelor legate de sub produsele din supermarketuri, nu doar uh, um, cele alimentare și nu doar uh, privindu pe agricultori. A doua chestiune pe care vreau să o analizez este una mai specifică și se referă la agricultori. Și anume, sugestia ca supermarketurile uh, au putere de cumpărare care poate să creeze probleme pe piețele agricole. Teoria economică, și îmi cer scuze față de cei care uh, nu înțeleg foarte bine economia, dar eu am să descriu, am să explic această teorie. Argumentul de bază, teoretic, este că acest factor depinde de structura costurilor din industrie și există două situații de bază. Prima, în care toți furnizorii au aceleași costuri per unitate minime. Dacă situația stă astfel, atunci nu apare problema ca supermarketurile să aibă o putere de cumpărare um, cu efecte negative. Avem așadar situația în care toată lumea are același uh, uh, cost pe unitate uh, și aceleași profituri, așadar nu e nevoie de exercitarea unei puteri de cumpărare excesive. Cealaltă situație posibilă este să existe costuri minime uh, diferite. Anumiți producători sunt mai marginali decât alții și acest, aceasta este situația în anumite sectoare agricole. Ce e important în acest caz, unde există companii diferite, întreprinderi diferite cu costuri uh, minime diferite, problema aici este că acesta este un stimulent pentru cumpărători să reducă, să restrângă prețul pentru să restrângă cererea, reducând prețul pentru a-și crește profiturile. În aceste condiții, Există această problemă suplimentară care apare pe piețele agricole pentru că cumpărătorii, lanțurile de supermarketuri uh, sunt uh, stimulate să crească prețul pentru, să scadă prețul pentru a-și crește profiturile. Această chestiune este bine cunoscută în economie, în științele economie, economice și se aplică în anumite sectoare agricole. Am uh, ilustrat aici uh, un exemplu al celor două situații posibile. În partea stângă avem cazul în care toate firmele au același preț minim per unitate am ajuns acolo la un total de 17 penii per unitate. Care va fi prețul de echilibru în acest caz? Acesta trebuie să fie 17 penii per unitate, pentru că agricultorii nu vor oferi, nu vor furniza produse cu mai puțin de uh, atât, iar cumpărătorii, fie că e vorba de un singur cumpărător sau o sută de cumpărători, nu vor plăti mai mult. Așadar, această problemă nu apare atunci când toate fermele, toate companiile, toți agricultorii au aceleași costuri minime de producție. În partea dreaptă avem cealaltă situație, în care anumite întreprinderi au uh, prețuri de producție per unitate mai mici, unele, 100 dintre ele au prețul de 13 penny per unitate, 50 au 15 penny, 25 marginale au un preț mai mare, 17 penny. Care este prețul de echilibru pe această piață? Dacă intră în uh, ecuație și puterea de cumpărare, atunci prețul va fi mai puțin decât 17 penny. Așadar, teoria economică arată că în această situație de piață în care există un stimulent pentru cumpărători să reducă prețul sub 17 penny per produs, se va ajunge la situația în care unii agricultori vor trebui să părăsească piața, iar alții pur și simplu vor primi mai puțin bani pentru produsele furnizate. Am ilustrat aici așadar uh, teoria pe care v-am expus-o și de aceea o putere de cumpărare suplimentară este o problemă pe piețele agricole. Ce n-am menționat aici pe acest uh, diapozitiv și poate fi arătat foarte ușor, este că cu cât sunt mai puțini cumpărători, cu atât mai mari vor fi reducerile de preț de pe piață. Pentru că sunt, odată ce sunt mai puțini cumpărători, ei vor tinde să scadă prețul cât mai mult, sub 16, 17 penny în cazul nostru. Și acum se pune întrebarea ce fel de acțiuni de politică pot fi luate în acest context. De fapt, niciun fel de acțiune politică nu este Uh, de dorit, pentru că ne-am dorit ca piața să rezolve aceste probleme. Însă, atunci când problemele sunt prea mari, pot fi folosite și instrumente politice. Și menționez aici doar trei. În primul rând, se poate face următorul lucru. Putem să le permitem supermarketurilor să uh, fixeze împreună prețuri mai mari. Este un uh, caz care a apărut în Regatul Unit. Mai multe supermarketuri uh, Uh, s-au reunit și au crescut prețul laptelui cu 3 penny. Eu cred că pentru a-și uh, îmbunătăți imaginea publică și problema în acest caz este că acest lucru încalcă legea concurenței. Iar în Regatul Unit, unele dintre aceste uh, lanțuri de supermarketuri au plătit amenzi foarte mari pentru această practică de fixare a prețului. A doua posibilitate este aceea de a le permite agricultorilor să uh, se reunească în grupuri de vânzători. Nu cred că e foarte bună această abordare pentru că în primul rând ar trebui să fie niște grupuri de vânzători foarte mari ca să aibă o putere de negociere și chiar dacă ar exista aceste grupuri, uh, ele vor fixa prețul produselor lor, așadar vor, uh, se vor comporta uh, ca niște monopoluri. Poate că ar reprezenta o contrapondere uh, a lanțurilor de supermarketuri, dar soluția nu este dezirabilă. Și a treia soluție este aceea de a reglementa piața, a reglementa prețul. Probabil că aceasta este cea mai simplă manieră de abordare Sigur că sunt și argumente împotriva acestui demers, dar ar putea să, el ar putea să fie o soluție dacă se identifică cazuri care îndeplinesc condițiile de cost pe care le-am expus mai devreme. Așadar, după ce am văzut toate aceste soluții, cred că aș prefera reglementarea, dar poate că există persoane care au alte păreri. Mulțumesc! Mulțumim domnului profesor. Următoarea prezentare îi aparține domnului Xavier Dulieu, care este secretar general al organizației Eurocomerț. Titlul prezentării este Care ar putea fi contribuția comercianților la o mai bună funcționare a lanțului de aprovizionare cu alimente în Europa? Domnule Durieu, aveți cuvântul. Thank you, Chairman. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi Doresc să mulțumesc autorităților uh, Uniunii Europene, inclusiv Parlamentului, pentru um, acțiunile uh, lor pentru o mai bună funcționare a lanțului alimentar în Europa în interesul tuturor. Mă bucur că și uh, sectorul comercianților a fost invitat să participe la această dezbatere. Noi reprezentăm uh, Um, sectorul desfacerii de la companiile cele mai mari la cele mai mici și poate doriți să știți că 6 milioane dintre companii fac comerț și 95% dintre acestea sunt IMM-uri. Deci, când e vorba de uh, forță pe piață, avem experiență în acest domeniu. Reprezentăm 31 de milioane de uh, cetățeni uh, care lucrează în acest sector, care crește în continuare dar avem nevoie de anumite condiții pe piață pentru ca această cifră să continue să crească. Ceea ce este specific comerțului este faptul că noi avem o relație cu consumatorii. Consumatorii trebuie să hotărască unde merg să-și facă cumpărăturile. Aici e vorba de concurență și voi reveni la ea. Și trebuie să subliniez și faptul că comerțul Um, că cei din domeniul comercial uh, nu au sau au foarte rar contacte cu producătorii. Este, înțelegem că doriți ca agricultorii trebuie să aibă venituri uh, corecte și stabile. Sunt absolut de acord cu domnul Bove în acest sens. Trebuie să depindem uh, de un sector stabil a, a, a produc, sectorilor agricoli, așa cum și aceștia depind de noi pentru desfacerea bunurilor lor. Avem nevoie de un sector agricol competitiv, inovant, pentru a oferi uh, produsele necesare pe care apoi le distribuim în magazinele noastre pentru a răspunde cererii consumatorilor. Pentru a avea o imagine clară a lanțului uh, alimentar, trebuie să luăm în considerare toți operatorii de-a lungul lanțului, nu doar cei vizibili, fermierii și uh, comercianții. Și în acest sens sprijinim ceea ce a spus domnul Bove în legătură cu um, clienții fermierilor și au vorbit despre uh, un producător care a făcut profituri de peste 10 miliarde de franci elvețieni. Dar mm, regretăm uh, confuzia făcută între producătorii de bunuri procesate și uh, întreprinderile de desfacere. Domnul Boven, documentul său, vorbește despre uh, practicile de cumpărare abuzive ale uh, în, celor care vând produsele. Ne pare rău pentru că noi nu cumpărăm direct de la agricultori. Încurajăm demonstrarea acestor abuzuri și revizuirea, dacă este necesară, a relației dintre agricultori și cei care cumpără de la ei. Noi considerăm că este important să facă o diferențiere între abuzurile puterii de cumpărare și exercitarea puterii de cumpărare, care uh, este un element de bază al economiei de piață în orice sector. Bineînțeles, domnule președinte, ne, o, uh, organizația noastră se opune abuzurilor um, puterii de cumpărare, în timp ce puterea de cumpărare normală este exercitată de toată lumea. În acest sens, considerăm că autoritățile în domeniul competiției la nivel european și național își fac bine treaba. Considerăm că regulile concurenței la nivel european și național sunt suficiente pentru a reglementa problemele de pe piață. Și numărul cazurilor și a sancțiunilor uneori, în cazul pastelor sau roșilor de exemplu, a arătat că sistemul funcționează. Exercitarea puterii de cumpărare de către comerciali, inclus și orice uh, alte relații cu producătorul uh, sunt în beneficiul consumatorilor pentru că duc la, la prețuri mici și, uh, de exemplu, uh, Comisia de Anchetă din uh, Regatul Unit a arătat acest lucru și anume a spus că, în general, exercitarea puterii de cumpărare din partea comercianților, în general, ale, are repercusiuni pozitive asupra consumatorilor. Pentru că comercianții uh, transmit consumatorilor o mare parte din reducerea prețurilor pe care o uh, obțin de la uh, companiile de procesare. Deci, iată, o autoritate în domeniul competiției, eh, competiției a spus acest lucru. Dincolo de produsele pe care trebuie să le avem pe rafturi, eh, companiile de desfacere au puțină putere de negociere cu producătorii și Uh, și pe noi ne poate deranja uh, puterea de marketing uh, a producătorilor bunurilor cel mai, cele mai cunoscute prin marketing. Pentru a oferi prețuri și mai bune consumatorilor, avem nevoie de lanțuri de furnizare da-, și am putea oferi o situație și mai bună dacă practicile actuale ale producătorilor nu ar exista. Trebuie să oferim pe piață uh, produse inovante, inclusiv ecologice, pentru că astfel oferim mai multă putere de a alege consumatorilor și permitem și mm urilor uh, un acces la piață sporit. Poate câteva cuvinte în legătură cu prețurile corecte și modul în care se repartizează profiturile evoluția prețurilor depind direct de prețurile producătorilor. Domnul Bove s-a întrebat de ce nu a scăzut uh, prețul în anumite cazuri. Suntem de acord cu asta. Este pentru că companiile de procesare, dacă aceștia au uh, o marjă dacă nu acceptă să repercuteze uh, creșterea sau scăderea prețurilor materiilor prime, acesta este o problemă am spus uh, uh, că din cauza concurenței în sectorul desfacerii uh, marja de profit este de 4%. Și după cum am spus, avantajele de pe urma scăderii prețurilor oferite de uh, comercianți uh, sunt uh, transmise consumatorilor repercutate asupra lor. Am observat că în Belgia, de exemplu, inflația um, medie în ultimii 15 ani a fost de 2%, în timp ce um, la, pre, la uh, alimente uh, aceasta a fost de doar 1,55%. Dar prea multă transparență în domeniul prețurilor ar duce la mai multă birocrație și ar sta în calea concurenței. În cazul extreme ar putea uh, fi chiar uh, anticompetitivă și ar încălca regulile concurenței. În ceea ce privește um, uh, raportarea obligatorie, așa cum s-a sugerat uh, în raport de către companiile de procesare, de, vânză, de vânzare angro uh, și uh, de companiile de desfacere, considerăm că această uh, sugestie este nerealistă. Dar considerăm că specula cu alimentele trebuie uh, să fie redusă, pentru că nu este nici în interesul comerțului și uh, în detrimentul consumatorilor de asemenea. Cum putem să ajutăm pe agricultori? După cum am spus, uh, doar în anumite cazuri rare uh, cumpărăm direct de la agricultori. Uh, și sunt doar ultima verigă a unui lanț complex. De aceea posibilitatea uh, de a îmbunătăți raporturile cu agricultorii sunt limit, este limitată. Dar doresc totuși să vă dau câteva exemple Um, magazinele din Belgia au hotărât uh, să crească prețul laptului cu 14 cenți pe litru. Uh, dar doar 15 uh, până la 20% din lapte este vândut ca lapte proaspăt în supermarketuri uh, și impactul pozitiv asupra veniturilor uh, agricultorilor a fost doar de 2% pentru că restul a fost preluat uh, de industria uh, care procesează laptele. În uh, Regatul Unit, um, anumit anumite lanțuri de magazine plătesc prețuri mai mari decât companiile de procesoare. Mm multe companii de desfaceri din domeniul agro, agroalimentar uh, promovează produsele locale, precum uh, și o dietă echilibrată prin consumul de fructe, legume, uh, pește și carne. Cum putem îmbunătăți sectorul agricol? Noi considerăm că acest sector în multe țări din Uniunea Europeană se caracterizează în continuare prin fragmentare și ineficiențe Crearea de organizații a producătorilor pe scară largă ar putea să îmbunătățească posibilitatea de negociere a fermierilor cu companiile de procesoare și ne întrebăm dacă regulamentul 1234 din 2007 n-ar putea fi extins la multe alte produse, de exemplu la lapte. Inovarea este un factor cheie de succes pentru durabilitate în sectorul agricol cum s-a întâmplat în trecut prin introducerea uh, alimentelor organice uh, sau bio, uh, care au o parte de piață din ce în ce mai mare. Diversificarea prin dezvoltarea și promovarea specialităților locale și dezvoltarea de noi produse cu valoare adăugată mare ar putea consolida uh, poziția agricultorilor pe piață. Integrarea verticală de asemenea, poate îmbunătăți situația agricultorilor. Bineînțeles, trebuie să folosească aceleași standarde de etichetare și trasabilitate. Orice măsură pe care o poate lua Uniunea Europeană pentru a ajuta pe agricultori să-și stabilizeze uh, prețurile uh, este binevenită. În concluzie, domnule președinte, considerăm că agricultorii merită să aibă un venit uh, corect și stabil. Accesul la finanțare trebuie facilitat pentru agricultori și reducerea speculei propusă domnul Bove uh, trebuie să fie studiată. Orice abuz pe poziția de pe piață uh, trebuie să fie abordat și trebuie să se știe exact de unde provine acest abuz. Transparența este necesară de-a lungul întregului lanț de producție, dar după cum s-a spus și în concluziile uh, președinției actuale, nu trebuie să se evite poverile administrative excesive și să se respecte dreptul concurenței uh, și uh, secretul uh, în producție. Deci trebuie să nu se ajungă la abuzuri și aș încheia prin a spune că practicile ilegale sau cele împotriva principiilor pieței comune trebuie să fie sancționate. Mulțumesc! Mulțumim domnului Dulieu de la Eurocommerce. Cu această prezentare am încheiat intervențiile experților din prima parte a audierii de astăzi și deschidem dezbaterea. Are cuvântul domnul Albert Des. Vă rog. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că are loc acest eveniment astăzi, pentru că discutăm un subiect foarte important. Vreau să-i mulțumesc <coughs> colegului nostru, domnului Bove, pentru că a scris un raport uh, cu care sunt uh, în mare parte de acord. Sunt, trebuie făcute și niște modificări redacționale unele mici modificări de conținut, dar trebuie să vă spun foarte sincer că eu nu aș fi scris raportul într-un mod foarte diferit. Așadar, îi mulțumesc mult pentru această bună prezentare. Câteva comentarii cu privire la subiectul nostru. În primul rând vreau să mai spun ceva, de fapt, colegului Vove. În acest raport ar trebui neapărat să promovăm ca uh, termenul de plată să fie stabilit la 30 de zile. Uh, Cred că este important acest lucru pentru a îmbunătăți situația producătorilor dacă am avea o, un astfel de termen. În ceea ce privește uh, creditele, în, uh, dacă trebuie să făcute la discounters uh, sau în comerțul angro, bine, eu pot să fiu de acord sau să nu fiu de acord, nu știu situația în alte țări europene, dar în Germania consumatorii uh, sunt cei care hotărăsc prin cumpărăturile pe care le fac. Și problema este că uh, oamenii din uh, sate n-au mai cumpărat de la producători, ci au vrut să meargă să cumpere în marile supermarketuri, așa numitele discountere, care au produsele cele mai ieftine, care în 1995 avea o cotă de piață de 25% și astăzi au o cotă de piață de 45%. Dar vina nu este cea a marilor supermarketuri, nu. Uh, consumatorii sunt cei care au decis această creștere și trebuie să ne întrebăm întrebarea de ce. Și aici, din nou, pot să mă refer doar la Germania. În Germania, marile lanțuri de supermarketuri au publicat uh, prețurile foarte, foarte clar. Și anume, apar tot felul de broșuri în care se spune clar reducere de 20%, reducere de 30% pentru uh, consumator. Și uh, prețurile care sunt plătite de către supermarketuri către uh, producători sunt transmise mai departe Uh, cumpărătorilor. În ultimii 40 de ani, în Germania, uh, a uh, scăzut în fiecare an prețul, suma de partea din venit care se cheltuie pentru hrană. În ziua de astăzi a ajuns la 12%. Ceva este foarte clar, și anume că și în lanțul aprovizionării cu alimente, regula o fac cererea și oferta. Și eu nu pot să accept uh, faptul că agricultorii sunt uh, singuri care sunt afectați de, de acest lucru. Problema este că există supermarketurile care fac niște profituri foarte, foarte mari, câștigă bani foarte mulți pe uh, seama agricultorilor pentru că uh, își reduc prețurile, plătesc mult mai puțin către agricultori și fac profituri foarte mari. Dacă există un uh, agricultor care are nevoie de uh, 10.000 de litri de benzină, de exemplu, pentru, toate, pentru a cultiva pământul, el se duce și se uită la oferte și, sigur că își cumpără și el benzina acolo unde, sau o motorină ce are nevoie, acolo unde oferta este cea mai bună. Și cumpărătorul de produse alimentare face exact la fel. Problema este că în anumite uh, lanțuri de uh, supermarketuri, există tot felul de cerințe foarte stricte cu privire la ambalare, de exemplu. Exista uh, laptele care era uh, ambalat într-un uh, într-o, într-un pachet cu un, o închizătoare absolut normală și apoi a venit supermarketul și a spus nu, trebuie să existe un nou tip de închizătoare pentru uh, un nou tip de capac pentru acest lapte. Și atunci, sigur că uh, producătorii trebuie să cheltuie foarte mulți bani sau cei care procesează trebuie să cheltuie foarte mulți bani. În Europa, situația este foarte, foarte diferită între statele membre. Dacă mă gândesc la prețul laptelui, nici nu știu care, este, care preț al laptelui este cel bun. Lângă mine este domnul Dorfman. Noi uh, livrăm din Bavaria în Italia foarte multe produse lactate. În Tirolul de Sud prețul este de 50 de cenți. Cu toate că din uh, Germania se, se livrează în Italia lapte pentru 32 de cenți dar prețul de 50 Uh, decenți este decis de cumpărătorii din Tirolul de Sud, pentru că aceștia doresc să cumpere produse locale și sunt pregătiți să plătească mai mulți bani pentru acest lucru. Așadar, chiar dacă laptele din uh, Germania ar fi mai ieftin, ei nu-l doresc și noi nu putem să schimbăm nimic. Nu ne oprim în Tirolul de Sud, mergem mai departe cu el până în Italia și îl vindem acolo unde cumpărătorii îl solicită. Și Sigur că există și agricultorii din zonele defavorizate care uh, au costuri de producție mult mai mari. Și de aceea prețul laptelui diferă, nu, nu, ai un, nu există un singur preț. Eu consider că piața va regla anumite aspecte în perioada următoare. În uh, anumite regiuni, 20% sau chiar o treime din teren nu mai este uh, utilizat pentru produse alimentare, ci se utilizează tot mai mult pentru energie, de exemplu. Problema este că dacă prețurile nu mai sunt uh, uh atractive, atunci tot mai mulți agricultori vor trece de la producția de alimente la producția de energie. Dar dacă există niște prețuri um, dacă există niște prețuri bune, nu vor face acest lucru. Problema este că dacă nu există nici subvenții, nici un preț corect de la supermarket, se va trece către producția de energie. Există uh, zone care sunt dependente de producția de alimente, pentru că, de exemplu, în zonele montane nu se poate uh, trece la producția de energie. Și de aceea eu cred că piața poate să regleze într-o oarecare măsură uh, lucrurile. Problema este că există foarte mulți agricultori care sunt în situație, într-o situație foarte dificilă, pentru că dacă primești un preț foarte scăzut, nu poți să mai trăiești și acest lucru trebuie să se schimbe pentru ca producția de alimente să nu fie periclitată în Europa. Și încă o dată mulțumesc colegului Bove pentru raport. În continuare, domnului Capula Santos. Mulțumesc. Domnule președinte, mulțumesc și celor care au făcut prezentări. Cred că ar trebui să ne concentrăm pe chestiuni esențiale. Am ascultat pe reprezentantul Eurocommerce care a pledat uh, pentru cauza vânzătorilor sau supermarketurilor. Uh, cum că ar fi victimele acestui proces? Cred că trebuie să ne gândim la modelul nostru social și să nu uităm marile inegalități care au apărut uh, din cauza fenomenului de concentrare de-a lungul lanțului uh, de aprovizionare cu uh, alimente în Europa. Uniunea Europeană promovează piață liberă, comerț liber. Cum putem să acționăm uh, pentru bunăstarea celor mai slabi, mai puțin favorizați? Iar modelul nostru de astăzi uh, nu ne ajută să obținem acest obiectiv. Noi, la nivelul societății, trebuie să îi ajutăm pe cei mai slabi și chiar veriga cea mai slabă din lanț. Va trebui să găsim o soluție prin intermediul piețelor la problemele fermierilor. Deci cum să acționăm această pârghie a piețelor? fără, bineînțeles, a împieta asupra liberei concurențe. Iar nu cred că raportul domnului uh, Bove, colegul nostru, ne dă vreo soluție concretă în acest sens. Și, uh, bineînțeles, ce am auzit aici nu prea ne face optimiști. Am auzit de soluții legate de exploatații de dimensiuni mici sau de desfacere la nivel local foarte bine. Dar e vorba de sisteme de producție acolo care sunt foarte puțin sofisticate și produsele sunt și ele supuse anumitor factori. În orice caz, soluția nu este una unică și centralizată. Cred că trebuie să facem apel la piețe și că nu se, nu se poate să fie o soluție politică. Politicienii trebuie să ne ajute aici. Nu am eu o soluție sau o baghetă magică, dar sunt convins, pe deplin convins, că dacă nu intervenim și nu acționăm la nivelul reglementărilor pieței, ceea ce poate să facă Europa, ă, astfel nu vom ieși, dacă nu facem acest lucru, nu vom ieși din impas. Fermierii se găsesc într-o poziție foarte dificilă um, în comparație cu marile centrale de achiziționare. Ei se găsesc, deci, într-o poziție de verigă slabă, iar concentrarea ofertei este și a un aspect uh, important. Dar a acționa numai la nivelul uh, ofertei nu e suficient. E nevoie să vedem toate pârghile pieței, bineînțeles fără a încălca dreptul la libera concurență și nici... Uh... Intervin că au de asemenea posibilitatea de a adresa întrebări uh, experților. În continuare dau cuvântul domnului Lyon. I just have uh, one or two da, două, trei observații uh, legate de cele auzite. Am fost foarte interesat de cele spuse de domnul Clark în legătură cu ombudsmanul și ce ne-a sugerat, sugerat dânsul în acest context. Cum că Uh, există companii care au interese transnaționale. Bineînțeles că este o realitate. Noi știm foarte bine ce se întâmplă în Regatul Unit. Uh, am avut uh, astfel de temeri, am rezolvat niște lucruri și pot am putea să preluăm acest model de ce privește ombudsmanul. Este clar că ne trebuie apoi și o, un tribunal sau o instanță de aplicare uh, a unor anumite sancțiuni în cazul practicilor uh, incorrecte. Așa că aș dori să știu ce cred experții în ceea ce privește transparența, arătatul cu degetul sau nu, name and shame, Uh, bineînțeles că toată lumea, lanțul de aprovizionare dorește să facă un profit, să aibă niște marje și ce se poate face dacă ajungem într-o fază mai litigioasă? Uh, este clar că uneori unii profită de creșterea prețurilor și fac marge, au marje mai bune. Iată chestiuni esențiale pe care aș dori să le abordez cu experții. Mulțumesc! Mulțumesc în continuare, are cuvântul domnul Hausling. Ja, ich, äh, da. Mulțumesc. Vreau să îi mulțumesc colegului nostru pentru raportul dânsului, pentru că a inclus multe aspecte în el, uh, care se leagă nu doar de rolul uh, agricultorilor din Europa, uh, rol care este puternic subminat și la nivel global, de fapt. De aceea vreau să-i mulțumesc și domnului uh, Descuter uh, pentru că a menționat uh, acest raport internațional cu privire la politica agricolă. Există chestiuni controversate în lanțul comercial. Și l-am ascultat pe domnul Durieu care a spus că și Uh, comercianții cu amănuntul uh, au uh, probleme, nu-l cred în totalitate. În orice caz, raportul colegului nostru a arătat foarte clar că avem nevoie de o puternică transparență pe piață, pentru că aceasta nu există. Trebuie, în primul rând, să avem această transparență și de aceea această solicitare ca cele mai mari 20 de companii să aibă obligații de raportare anuale asupra practicilor lor. Pentru că dacă sunt câteva concerne care uh, monopolizează comerțul cu produse alimentare, uh, acest lucru contravine com- concurenței. Cred că trebuie să luăm în serios acest subiect. Vorbim foarte mult despre ajutoarele directe pentru agricultori, dar este mult mai grav uh, și, de fapt, mult mai important uh, cum putem să-i ajutăm prin Uh, comerț sau ce uh, obstacole, ce, um, ce beneficii sau ce efecte negative poate să impună comerțul asupra agricultorilor. Mă întreb dacă este suficientă înființarea unui astfel de organism de reglementare, cum ar fi acest ombudsman uh, sau uh, un astfel de cod de conduită? Oare ar fi suficient aceste măsuri? Nu ar trebui să uh, luăm niște măsuri, uh, inițiative legislative pentru a reglementa puțin lucrurile pe piață. Și cealaltă întrebare, reprezentantul uh, Eurocomerț a spus că uh, există mulți uh, comercianți care au început să introducă pe piață produse uh, de comerț echitabil. Dar uh, ideea este că această evoluție a fost considerată una bună, dar nu ar exista oare posibilitatea să uh, solicităm sau să promovăm prin legi astfel de practici care sunt uh, benefice? Eu cred că trebuie să luăm inițiativ, inițiative la nivel legislativ pe piață. Și un alt punct important care trebuie discutat, și anume uh, condițiile pentru achizițiile publice dacă există atât de uh, mulți operatori care au putere de cumpărare uh, excesivă pe piață, atunci este clar că trebuie foarte bine reglementat rolul uh, uh, organizațiilor de, care oferă servicii de alimentație publică, um, restaurantelor și altor uh, astfel de instituții, care ar putea să fie uh, utilizate pentru a promova anumite practici. Haideți să încercăm nu doar să discutăm despre acest subiect, ci la sfârșitul acestei discuții să avem niște rezultate foarte concrete care să le ajute agricultorilor în lanțul alimentar. Și de aceea îmi doresc ca la sfârșitul acestei discuții să nu dăm doar niște sugestii uh, utile, ci din potrivă uh, trebuie să se schimbe, trebuie să promovăm o schimbare foarte concretă. Vă mulțumesc. Are cuvântul în continuare domnul Alves. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că ne confruntăm cu o chestiune absolut esențială. Deoarece uh, orientăm politica agricolă comună uh, către piețe și ne dăm seama că piețele nu funcționează așa cum trebuie pentru producătorii noștri. Cum funcționează piețele, practic? Consumatorii determină prețul pe care ei sunt gata să îl plătească pentru alimente. Ă, Lanțurile supermarketuri recuperează banii și îi reinvestesc în lanțul de producție. și asta are un impact direct asupra veniturilor, veniturilor fermierilor. Bineînțeles, mai sunt și cei care prelucrează și care intră în ecuație. Trebuie să facem o analiză foarte atentă și foarte transparentă a funcționării acestui lanț. Iată de ce trebuie să fim atenți la uh, acele practici care uh, se aplică acestor relații cine ce practică pe piață și cine încalcă regulile. Multe dintre aceste practici neloiale pot fi contracarate prin măsuri legislative, însă nu avem organismele adecvate care să monitorizeze principalele e, lanțuri de distribuție sau supermarketuri. Ei au o capacitate de organizare foarte mare și de multe ori, în lipsa transparenței, nu putem să știm ce, faci, ce fac. De aceea e nevoie de un organism la nivel comunitar. Deci trebuie reglementare pe plan comunitar. Avem o piață comună, ne trebuie și un organism, tot așa, comun de supraveghere și reglementare. Există tot felul de agenții și organisme la nivel național, dar și practici la nivel național. Bune practici chiar, însă ne trebuie ceva la nivel comunitar. Anumite practici trebuie chiar uh, să vizeze, să țintească anumite produse și filiere. Așa că putem să punem întrebarea dacă nu cumva unele produse funcționează ca produse de apel care să atragă clienții în uh, magazine. Uh, uh, pentru că unele produse pur și simplu de asta serve, să atragă oamenii să cumpere la prețuri foarte mici niște produse care poate, de care poate ei nu au nevoie. Așa că, cum este posibil uh, să acceptăm ca um, supermarketurile să aibă propriile produse, să intre și să aibă cote pe piață la prețuri impuse? La produsele lor, să uh, privilegieze în vitinele magazinelor propriile produse în detrimentul producătorilor de alimente și știm ce efect negativ au aceste lucruri. Mulțumesc. Doamna McGuinness, vă rog. Thank you, Chairman. I'm conscious of... Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, vreau doar să exprim două idei pentru că fac parte din intergrupul pe această temă. Ce părere au experții despre ideile producătorilor și celor care au relații cu supermarketurile? Una este că trebuie să existe o limită privind partea de piață a fiecărui grup de desfacere, de exemplu 20% uh, din piață, și pentru a explica, producătorii spun, dacă nu există o concentrare atât de mare cu actori puțini, nu ar avea atâția oameni cărora să le vindă produsele și acest lucru ar fi mai bun pentru consumatori până la urmă. În al doilea rând, mai există și uh, propunerea unor uh, faptului că uh, Uh, etichetele private fură valoarea uh, adăugată a producătorilor în beneficiul lanțului de desfacere. Deci, care este punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu um, etichetele private? Sunt o copie a originalului? Deci, care este părerea experților în legătură cu aceste aspecte? Mulțumesc! Cuvântul domnul Danielis. Danielis, îmi cer scuze. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλοι συμφωνούμε ότι ο παραγωγός εκτίθεται στην αγορά και καλείται Mulțumesc. Producătorii sunt uh, expuși forței pieței și aș mă întreb care sunt condițiile de pe piață care fixează Um, care au repercusiuni asupra situației agricultorilor. Este multă instabilitate pe piața produselor agricole, care se poate rătăți și mai mult din cauza situației climatice. În al doilea rând, pe piața metalelor sau altor produse folosite în agricultură au crescut foarte mult prețurile și companiile sunt expuse concurenței și consumatorul este victima unor practici incorrecte. Comisia a recunoscut că lipsește transparența și cred că producătorii trebuie să respecte solicitările pieței, dar acest lucru poate să fie corect numai dacă ne asigurăm că piețele funcționează corect și că concurența este sănătoasă, pentru că altfel îi vom pune pe agricultori în poziția în care vor fi tratați absolut incorrect. Consumatorii deja uh, au o cartă pentru uh, folosirea corectă a lanțului alimentar, dar și nevoile producătorilor sunt urgente. Procedurile comisiei trebuie să recunoaștem că nu sunt foarte eficiente. Trebuie să ne asigurăm că încurajăm crearea unor organisme de producători. În trecut nu am reușit să creăm astfel de organizații eficiente ale producătorilor. Teoretic, Acestea sunt soluțiile aduse la multe dintre problemele agricultorilor din zona Mării Mediterane, dar problema este că durează mult până când se poate înțelege lanțul alimentar dintr-un stat membru, dar între timp trebuie să facem altceva, pentru că altfel producătorii pentru că producătorii nu pot să continue să fie expuși unui mediu necompetitiv în care trebuie să acționeze în mod competitiv. Trebuie să ne asigurăm că se vor lua măsuri pentru a acoperi întreaga perioadă. Avem nevoie de măsuri imediate pentru a găsi soluții la problemele imediate. Și trebuie să dăm mai multă importanță organizațiilor de producători, să vedem de ce aceste organizații n-au funcționat în trecut. Și trebuie să facem ceva pentru a rezolva problemele pe uh, care s-au confruntat aceste organizații în trecut. Bella. Mulțumesc, domnule președinte. Euh, voi vorbi din două puncte de vedere, cel european și cel mondial profitul este, este uh, sănătos în economie, dar căutarea profitului maxim nu mai este sănătos pentru că astfel se face rău cuiva de-a lungul lanțului. Eu voi vorbi mai mult despre industria transformării bunurilor uh, agricole, despre care se vorbește puțin, pentru că în grupul de nivel înalt se încearcă să se găsească cea mai bună reglementare, mai ales pentru nivelul laptelui, dar aceștia sunt subreprezentați, chiar dacă trebuie să fie cel mai vizați. Credeți, și mă adresez domnului Clark aici, credeți că la nivel european credeți că trebuie să ajungem la o soluție pentru mai bună reglementare a piețelor? Pentru că ceea ce omoară astăzi agricultura este volatilitatea cursurilor, uh, care fac viața agricultorului uh, foarte dificilă pentru că ei nu mai sunt remunerați pentru munca lor. În regiunea mea, 70% um, din veniturile agricultorilor vin din ajutoare europene și nu din munca lor. Deci, reglementare cu uh, intervenție publică, pentru că altfel riscăm să nu fim capabili să creăm relații echitabile între diferiții actori. Deci, dacă aceste cursuri continuă să evolueze, uh, agricultura, producția agricolă este diferită de la un an la altul. În anii buni ne bucurăm și astăzi anii buni fac ca uh, nu sunt uh, până la urmă lucru bun pentru agricultor pentru că cursul scade. Deci po- poate ar trebui să avem capacități de stocaj uh, pe modelul uh, um, așa numitului șarpe european care uh, monetar, care funcționa uh, ca o curbă uh, în cadrul unui tunel, deci între niște limite. Domnul Scuter uh, um, are o activitate remarcabilă la ONU și în relație cu discursul său foarte interesant, uh, mecanismele de speculă în domeniul uh, materiilor agricole, materiilor prime agricole, uh, sunt un lucru absolut șocant, dar știm că nu putem inversa tendința. Dar a scoate produsele agricole din OMC este oare o idee bună? Um, poate OMC-ul greșește strategia pentru că consideră că comerțul internațional va reduce sărăția în țările cele mai uh, puțin avansate și un miliard de oameni riscă de malnutriție, dintre care 750 de milioane de agricultori. Deci, prin OMC, și voi încheia aici, domnule președinte, o luare de poziție din partea celor care se ocupă de agricultură, dezvoltare și comerț, poate până la urmă vor putea duce la ideea că țările cel mai puțin dezvoltate se vor dezvolta, asigurându-le autosuficiență alimentară, un consum în interiorul lor, înainte de a ne gândi că uh, materiile prime vor fi expediate de la un capăt la altul al planetei, pentru că nu așa se rezolvă problemele, ci ar trebui să avem mai multă încredere în agricultura de subsistență. Domnul Scuter este de acord sau nu cu acest lucru? Mulțumesc! Mulțumesc! Mai avem încă șase solicitări de a lua cuvântul pe care suntem nevoiți să le amânăm pentru a doua parte a dezbaterii. Uh, pentru moment însă dau cuvântul domnului Naro, care reprezintă Comitetul Economic și Social European. Domnule Naro, aveți cuvântul. <coughs> Sí, buenas tardes y gracias a esta Comisión de Agricultura por permitir. Bună ziua, mulțumesc Comisiei Agri. Permite CESE să împărtășească cu dumneavoastră ideile noastre pe un dosar prioritar. Cum să ajungem la un echilibru între diferitele părți ale lanțului alimentar? Mă numesc uh, Peter Caro, sunt raportor uh, în cadrul Comitetului Economic și Social um, pe marginea comis- com- comunicării Comisiei privind uh, veniturile echitabile și așa mai departe. Raportul nostru este în curs de pregătire și organizăm uh, o conferință la Valencia pe 4 iunie, o conferință pregătitoare. Și încercăm să uh, punem uh, în evidență câteva linii orientative în primul rând, reguli ale jocului clare, transparente, care vizează tot teritoriul Uniunii Europene. Comisia Europeană trebuie să se angajeze să armonizeze regulile și reglementările și dorim ca uh, să existe uh, acte legislative și măsuri chiar cu caracter obligatoriu și constrângător. Uh, sunt de acord cu mulți din uh, cele, multe din cele spuse aici, sunt de acord și cred că tot lumea e de acord cu um, interpretarea um, pe marginea comunicării comisiei. Este vorba și de um, activități și lucrări care au avut loc uh, până acum legate de prețuri și așa mai departe. Dezbaterea a început de ceva vreme, însă cred că suntem de acord cu modul în care Comisia a reușit să identifice punctele forte și punctele mai slabe din sistem. Și este clar că trebuie să vedem cum funcționează lanțul respectiv uh, și să dăm o atenție deosebită uh, Uh, celor părți mai slabe din lanț, pe de o parte consumatorii, pe de altă parte producătorii, agricultorii. Mm, trebuie să acționăm cât mai repede. Nu dorim numai rapoarte și studii, ci măsuri absolut concrete, cu caracter obligatoriu, care să ne permită să ajungem la un echilibru. Pentru că această dezbatere merge dincolo de chestiunea lanțului de aprovizionare cu alimente, cum a spus domnul Jose Bove la început. E o dezbatere chiar mai largă ce model agricol dorim noi în Europa. Și, uh, așa, foarte pe scurt, o să încerc uh, tocmai prezentarea mea să revin uh, la aceste elemente. E vorba, deci, de promovarea unor piețe durabile, să avem niște clauze contractuale și obligatorii, să luptăm împotriva practicilor abuzive și neloiale este clar că putem să avem uh, aceste măsuri și la nivel uh, național, cu condiția să avem de fiecare dată organisme de control și monitorizare este nevoie de armonizare, de transparență, o să încep să mă grăbesc cu prezentarea mea. Ideea este nu neapărat de a crea un observator al prețurilor. Transparența înseamnă instrumente care să ne permite să reacționăm rapid și în mod eficient, dar și cu flexibilitate. Atunci când observatorul prețurilor identifică distorsiuni pe piață. Și, în sfârșit, un aspect fundamental, îmbunătățirea competitivității. Trebuie să favorizăm producătorii, organizațiile lor, dar nu uh, oricare dintre ele, ci acelea care funcționează bine, care aduc ceva bun și pozitiv în viața fermilor. Cum spunea reprezentantul Greciei, trebuie să vedem cum obținem mai multă eficiență a sistemului. Apoi se vorbește despre reglementarea piețelor. Iată situația în care am ajuns astăzi. Uh, reglementare, dereglementare, descentralizare. Domnul Capulo Santa era mai degrabă uh, pesimist. Eu totuși sunt optimist. Ne gândim la, uh, la măsuri care sunt finanțate cu foarte mulți bani de la buget, însă e nevoie de voință politică pentru a ajunge la echilibru. Mersi. De prime părți a dezbaterii am să dau cuvântul uh, experților pentru a răspunde cât mai succint, sper, pentru că suntem în întârziere, întrebărilor pe care colegii li le-au adresat. Uh, îi dau cuvântul domnului de Schutter. Vă rog. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să reacționez uh, la trei observații care au fost făcute aici. Prima se referă la întrebarea doamnei McGuinness în legătură cu acele labeluri, standarde folosite de firmele uh, agroalimentare sau etichetare. Chestiunea nu este una simplă, pentru că uh, atunci când e vorba de aceste etichete uh, de către organismele propuse de firmele private, Problema este cea a imaginii, a publicității, a campaniilor de fidelizare a clienților și este foarte greu să distingem acest marketing uh, de uh, modul în care se pune la punct o etichetă, un label și care respectă anumite norme, inclusiv pentru producător. Directiva din 2005 privind practicile neloiale comerciale este o revizuire a unei directive uh, din 1994 privind publicitatea înșelătoare și comparativă. E bine, aceste instrumente încearcă să lupte împotriva practicilor de publicitate mincinoasă, înșelătoare uh, și a unor practici care nu sunt de fapt supuse monitorizării. Codul de conduită trebuie să fie respectat, însă trebuie să se dovedească acest lucru. Tot așa, cei care folosesc etichete care, dar care nu sunt firme serioase și care pot să inducă în eroare clienții, trebuie să fie și acestea uh, sancționate și doresc ca autoritățile naționale să fie mai serioase în acest sens. Apoi, o întrebare legată de informarea consumatorilor. Astăzi, consumatorii sunt pur și simplu confuși. Li se propun mai multe etichete, mai multe labeluri, se vorbește despre dezvoltare durabilă, social, mediu, comerț echitabil. Și știm foarte bine că, de exemplu, comerțul echitabil uh, are un aspect foarte clar legat de demnitatea producătorului și așa mai departe. Așa că trebuie să fim foarte atenți la modul în care aceste etichete sunt uh, folosite astăzi. Un alt element, uh, o întrebare a domnului Tarabela legată de volatilitatea cursurilor pe piață. Într-adevăr, a subliniat pe bună dreptate că este un aspect uh, care deranjează producătorii și acest lucru se va accentua și în viitor. Avem mai multe cauze ale volatilității acel uh, așa numit uh, ciclu al uh, unor deficituri și surplusuri uh, practic care se înlănțuie, reacția piețelor la această instabilitate, dar și alte fenomene care se accentuează, specula, speculația, dar și un alt fenomen despre care nu se vorbește de multe ori. E vorba de dependența energetică în cadrul agriculturii și producției agroalimentare. Astăzi, prin producția de biocarburanți, se combină cele două piețe, agricolă și energetică, și care accentuează cumva dependența energetică a agriculturii care agricultura nu mai depinde numai de uh, petrol și gaze, ci și de alți carburanți uh, în 1940 ne trebuia o calorie pentru a produce câteva calorii uh, alimente. Astăzi ne trebuie mult mai multă energie pentru a produce, de 20 de ori mai multe uh, energie pentru a produce o calorie în alimente. Dependența noastră de energia fosilă s-a accentuat și am devenit foarte dependenți de evoluția prețurilor la energie. Trebuie și de să limităm uh, această dependență, să folosim uh, mijloace care sunt la dispoziția noastră, uh, stocare, destocare um, și um, jocul acesta al uh, stocurilor, inclusiv autoritățile publice care trebuie să facă ceva în acest sens. Apoi s-a vorbit despre OMC, tot așa domnul Tarabella a vorbit despre acest lucru. Cred că trebuie să ne schimbăm orientarea cu 180 de grade. Liberalizarea comerțului internațional duce la concentrarea producției în anumite regiuni și în mâna anumitor producători. Cred că trebuie să descentralizăm, să uh, nu mai favorizăm marii producători, care sunt mai competitivi, adevărat, față de cei nemici producători, care ei aduc multe servicii comunităților lor și au și alte rezultate și produse uh, conexele a activităților lor decât cele pur agricole. Și trebuie să recunoaștem acest lucru. Trebuie să permitem ca toate țările să aibă politici publice de reglementare a piețelor în condiții de flexibilitate, flexibilitate care nu este acceptată astăzi de OMC, mă gândesc în principal la acționarea uh, ofertei și este vorba până la urmă de uh, accesul la hrană. Um, uh, de asemenea, culturile de subsistență trebuie să fie ajutate uh, și fenomenul dumpingului trebuie să fie și el uh, combătut. Vă mulțumesc! Și noi, domnul profesor Clark, pentru două minute. Yes, I'm sorry I didn't get... Mulțumesc. O să-mi cer scuze pentru că n-am prins toate numele. A fost mai multe persoane care au menționat ombudsmanul și codul de, codul de conduită. Din câte înțeleg eu, în momentul de față, la nivel european, forumul european ia analizează acum dacă se introducă sau nu un cod de conduită, nu a luat o decizie, deci s-ar putea să îl introducă sau să nu îl introducă. Această muncă este încă în curs de desfășurare. La nivel național, în Regatul Unit și în Irlanda, după cum vă spuneam, se planifică un, uh, înființarea unui astfel de autorități, un ombudsman. Dacă acest cod ar trebui să fie voluntar sau obligatoriu, este o chestiune importantă. Dacă ar trebui să existe măsuri juridice care să susțină acest cod, uh, modul în care au uh, decis uh, Regatul Unit și Irlanda a fost să nu, utilizească, să nu utilizeze măsuri juridice, um, ci să dea ombudsmanului puterea de a soluționa litigiile. Așadar, este mai multă flexibilitate aici. Nu e o chestiune juridică pe care să vrească să o duci în instanță, și ombudsmanul va auzi, va asculta uh, pe fiecare dintre cele două părți și va avea competența de a lua o decizie, de a soluționa litigiul respectiv. Așadar, aceasta este o uh, abordare foarte flexibilă. De asemenea, a apărut, uh, au apărut întrebări despre aplicarea legii concurenței eu cred că problema în momentul de față, după cum știu foarte mulți dintre dumneavoastră, este că această legislație, articolul 82, de fapt, nu se aplică în acest sector pentru că supermarketurile nu au cote de piață foarte mari la nivel european, la nivelul Uniunii Europene. Uh, Așadar, nu vorbim de companii ca Microsoft care are 80% cotă de piață pe o anumită piață. În domeniul alimentar, situația este alta, ceea ce reduce domeniul de aplicare al legii concurenței. Aceasta nu s-ar aplica în momentul de față concentrărilor din sectorul alimentar. O persoană a sugerat o limită uh, un prag privind dimensiunea lanțurilor de supermarketuri. Dar atunci să ne gândim la, la Microsoft. Putem să reducem uh, cota de piață a supermarketurilor la 10-20%. Ce facem cu Microsoft, care are 80% din piață? Nu cred așadar că se poate face acest lucru. Cred că uh, există probleme în a aplica legea concurenței în acest domeniu specific. Cineva a menționat etichetele private. Există puncte bune și puncte mai puțin bune și cu privire la acestea. Nu putem să avem o abordare unilaterală. Partea bună este că poți să cumperi un produs mai ieftin decât un produs care să aibă, să fie foarte cunoscut. Domnul Tarabella a adresat o întrebare cu privire la ă, reglementare și anume este cazul să reglementăm mai mult piața, piețele agricole. Cred că Uniunea Europeană ă, se mișcă pe o direcție către mai, mai ă, puțină reglementare cu reforma PAC, din câte am văzut, din câte am înțeles eu. se sugera, de asemenea, vorbindu-se despre reglementarea pe piața laptelui, um, avantajul fixării prețului este o chestiune foarte ușor de reglementat. Când controlezi uh, prețul, trebuie să planifici uh, în avans și sigur că dacă se produce prea mult lapte, în anul următor trebuie scăzut prețul. Dar e o regulă care e foarte ușor de aplicat. Pe piețele unde există o variație a veniturilor, poate că pe piața laptelui nu se aplică acest lucru, dar pe piețele în care cererea și oferta se schimbă, trebuie să te gândești la stabilitatea veniturilor. Așadar, în acest context, ă, simpla operațiune de fixare a prețului nu e suficientă, ci trebuie utilizate măsuri de stabilizare a veniturilor în anumite sectoare agricole. Vă mulțumesc și pentru înțelegere, dar timpul este scurt. În continuare, domnul Durieu, vă rog. Thank you, Chairman. By lack of time, and I apologize for the Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze celorlalți membri ai Parlamentului European, dar am să mă limitez la trei chestiuni, pentru că nu am timp. În primul rând, ceea ce spune domnul Tarabella cu privire la volatilitate. Cred că uh, pot să susțin în, to- în totalitate ceea ce a spus domnul Descute. Volatilitatea este rea pentru toți actorii, cu excepția speculatorilor. Și se pot lua măsuri și trebuie luate măsuri împotriva ei. A doua chestiune, ombudsmanul. Un, un caz interesant. De obicei, un ombudsman este în sprijinul, acționează în sprijinul consumatorului pentru a-l proteja și mă întreb uh, dacă ar trebui să existe un ombudsman care să acționeze între producători și comercianții cu amănuntul sau între agricultori și uh, comercianții cu amănuntul. Domnul Băve a dat un exemplu foarte interesant de putere de cumpărare exercitată împotriva agricultorilor. Această alianță din uh, Marea Britanie, care este responsabilă pentru a uh, monitoriza piața nu a susținut înființarea acestei instituții a ombudsmanului în Regatul Unit. Și existența unui cod de conduită și a ombudsmanului depinde de legislația în vigoare. Eu aș susține ideea care a fost susținută de mai mulți membri în această sală, și anume că legislația existentă este suficientă, dar trebuie să fie pusă în aplicare mai bine decât se întâmplă azi. Aș dori să adaug și că în uh, cazul uh, potențialului ombudsman britanic, uh, Există posibilitatea ca părțile să solicite arbitraj obligatoriu, cazul în care ombudsmanul devine inutil. Și sigur, acesta va putea să exercite o putere mai mare asupra comercianților cu amănântul, ceea ce duce la un impact asupra prețului. Doamna McGuinness a menționat o chestiune importantă, și anume s-a referit la puterea de cumpărare a comercianților cu amănântul, a retailiștilor. Vă dau două cifre. Uh, comercianți cu amănântul bazați în Franța, un comerciant cu amănântul a avut 30% uh, din cifra de afaceri uh, de pe urma produselor venind de la 24 de producători și el iar în Spania, un alt uh, retailist care are 50% din cota de piață, uh, producătorii de băuturi recoritoare au 90%, cei de bere 50% și cei de uh, pizza 70%. 50% este, este mult, dar 70% este și mai mult. Și cred că cea mai importantă este întrebarea doamnei McGuinness despre etichetele private și posibilitatea interzicerii acestora. Etichetele private nu, e, nu au apărut uh, din întâmplare. Ele uh, îndeplinesc cerințele consumatorilor, uh, fac posibile produse mai ieftine și sunt aplicate de IMM-urile, IMM-urile locale. Compania Marks Spencer are 99,9% din toate mărcile și totuși consumatorilor le plac produsele acestea. Și dacă ne uităm la uh, prețul plătit uh, agricultorilor pentru lapte, marca proprie, Marks Spencer, este uh, cea care le aduce uh, uh, venituri foarte bune agricultorilor. Cel mai bun venit, al doilea cel mai bun venit. Încheiat prima parte a audierii și trecem la o nouă rundă de prezentări din partea experților. Vom începe cu domnul Franz Sinabel, care este economist agrar la Institutul Austriac de Cercetare Economică și ne va prezenta un punct de vedere în legătură cu posibilitățile de a face lanțul european de aprovizionare cu alimente mai sustenabil pentru agricultori, consumatori și pentru mediu. Domnule Sinabel, vă rog. Uh, Mr. Chairman, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru invitație. Tema, audiere este, tema audierii este venituri corecte pentru agricultori. Tema prezentării mele este cum să facem uh, lanțul de producție mai durabil pentru fermieri, uh, consumatori și mediu. Despre fiecare se poate vorbi 10 minute, așa că mă voi concentra în prezentarea mea asupra veniturilor uh, corecte, pentru că cred că acestea sunt un lucru diferit de prețurile juste. Dar și prețurile sunt o chestiune importantă. Mai întâi aș dori să definesc dezvoltarea durabilă și apoi um, să propun câteva idei în legătură cu dezvoltarea durabilă în mai mult în anumite state membre și apoi să dau opțiuni politice pentru facilitarea dezvoltării durabile în agricultură, în lanțul de producție pentru consumator și pentru mediu. Agricultura produce uh, alimente și fibre, uh, dar și alte bunuri uh, și servicii. Știm că serviciile din agricultură reprezintă 10 până la 15% în anumite state membre și avem și um, rezultate multifuncționale ale agriculturii care nu sunt cantificate deloc. Agricultura este în proces de schimbare. În trecut, uh, productivitatea a crescut într-una, iar acum creșterea productivității este mai mică în multe state membre acesta este un fenomen uh, mondial, de altfel. Și acum aș dori să ajung la definiția dezvoltării durabile în uh, contextul rural. Am folosit modelul unui economist maghiar care a dezvoltat o piramidă și la baza piramidei se află mai multe elemente care reprezintă baza a ceea ce uh, considerăm noi ca fiind obiectivele societății. Unul dintre acestea este mediul. Este evident că avem nevoie de un mediu bun pentru a forma baza agriculturii și pentru a evita distrugerea mediului avem nevoie de instituții care să faciliteze o productivitate ridicată a muncii pe baza unui uh, mediu de lucru. Acum voi vorbi puțin despre productivitatea muncii. Aceasta este, depinde de educație. Cu cât îi formăm mai bine pe agricultorii, cu aceștia ei uh, sunt uh, Mm, au mai multe cunoștințe și cu atât uh, mai mari sunt șansele ca ei să poată să obțină un preț corect pe produsele lor și astfel vor avea o calitate a vieții și standarde mai ridicate de trai. Pentru că prețurile mici de multe ori uh, sunt pentru o calitate scăzută. Acum să vorbim despre heterogeneitatea agriculturii în Uniunea Europeană. Vedem că în multe state membre ale Uniunii Europene, agricultorii lucrează în regiuni mm, populate mai dens decât în alte țări. În țări ca Luxemburgul, Olanda și așa mai departe, agricultorii se află aproape de ceilalți agricultori uh, în țările nordice, distanța este mai mare între uh, două exploatări și sunt și aproape de consumatori și aceasta este o oportunitate pentru agricultori pentru a-și îmbunătăți veniturile. Acum, uh, pe acest grafic, am, există aproximativ 500 de puncte și fiecare punct reprezintă o regiune din Uniunea Europeană. și vedeți că există puncte în uh, cadranul al doilea, în sus, în dreapta. Acestea sunt regiuni în care sectorul serviciilor cel agricol au a uh, avut o dezvoltare mare în ultimii 10 ani, iar în stânga vedeți regiunile în care servi sectorul serviciilor s-a dezvoltat mult, dar cel agricol uh, Um, a fost în declin. Deci când ne gândim la venituri uh, corecte, uh, vedem că există regiuni în care este posibil ca agricultorii uh, să își dezvolte activitatea, mai ales atunci când economia în sine crește. Acum să vedem care sunt consecințele. Cred că politica internă de concurență este esențială și știm că politicile de concurență sunt foarte diferite de la un stat membru la altul. Principalul obiectiv este acela ca consumatorii să aibă de câștigat și prețurile ar trebui să fie reduse, dar nu prea mici pentru a evita uh, scăderea calității sau a inovării. Eu vin din Europa Centrală și cred că putem învăța multe din politica de concurență din Regatul Unit și din Irlanda, dar putem uh, să învățăm și de la Statele Unite, unde politica de concurență este dictată de consumatori și există chiar posibilitatea consumatorilor eh, de a face plângere la tribunale și astfel ei forțează, îi forțează pe producători uh, și pe comercianți să um, nu aibă comportamente anticompetitive. Mainly administrated uh, by uh, authorities uh, in the EU. And of course, uh, producers need a level Producătorii este clar că au nevoie de un teren echitabil pe piață. Comerțul internațional este important pentru că agricultorii au nevoie de acces la resurse globale și mai mult decât atât, producătorii care au costuri înalte au nevoie să își pună produse pe piață și să fie cumpărate de consumatori care să plătească suficient pentru acestea. Așadar, promovarea accesului la piață este un instrument pentru a consolida uh, poziția agricultorilor, pentru că aceștia să aibă venituri mai bune. Creșterea inovării și productivității e o altă acțiune politică posibilă. În trecut, politicile agricole se focalizau asupra investițiilor în industria agricolă. Am observat un declin relativ al cercetării în agricultură, nu doar în Europa, ci și în Statele Unite ale Americii. Și știm că uh, mai multe, vreme de mai multe decenii, consumatorii au beneficiat de prețuri mai scăzute, nu pentru că uh, comercianții cu amănuntul erau foarte competitivi, ci pentru că se făceau investiții uriașe în cercetarea publică, în sectorul agricol, pentru a face exploatațiile agricole mai productive pentru a crește productivitatea și beneficiile produselor. Aceste investiții scad acum și o consecință va fi aceea că prețurile s-ar putea să crească pe viitor. Cred că avem nevoie de tehnologie pentru a avea o agricultură durabilă, pentru că noile tehnologii sunt o precondiție a unui impact asupra mediului mai scăzut. De exemplu, uh, agricultura cu uh, minim de lucrări agricole și în anumite state membre există mai bune soluționări de mai bune uh, regimuri de soluționare a conflictelor pentru a facilita schimbările tehnice, mai ales în ceea ce privește culturile de organisme modificate genetic și astfel de lucruri. Am să închei cu acest diapozitiv care arată relația între prețul uh, combustibililor fosili, prețul țițeiului și pe partea, pe axa orizontală prețul grâului în Uniunea Europeană. Vedeți că există o relație foarte clară cu cât cresc prețurile energiei, cu atât cresc și prețurile, cu atât uh, crește și prețul uh, grâului. Cum s-a spus deja astăzi, cei care iau decizii cu privire la fondurile publice și la investiții în cercetarea agricolă sunt aceia care, prin deciziile lor, vor face acest grafic mai uh, uh, cu, cu o curbă mai mare sau mai mică. Prezentarea aparține domnului Francesco Conto, care este profesor de economie și dezvoltare rurală la Universitatea din Foggia. Tema prezentării este promovarea calității în lanțul de aprovizionare cu alimente în beneficiul agricultorilor și consumatorilor în contextul unei competiții în creștere. Domnule profesor, vă rog. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș, după Vreau să spun mai întâi că sunt uh, foarte de acord cu raportul domnului Bove și aș dori să introduc contribuția mea la această dezbatere Uh, printr-un alt abord, printr-o altă abordare metodologică. Să introduc actorii externi uh, filierei agroalimentare în sine. Voi explica ce vreau să spun. Lanțul agroalimentar clasic este format din sectorul agricol, industria agroalimentară, uh, vânzătorii ongro și intermediari și uh, distributorii în detail și uh, sectorul restaurantelor. Toate aceste actori uh, considerați ca subiect economic unic, și anume lanțul, au relații economice cu actori externi. Și voi spune despre ce actori e vorba aici, ca grup de studiu pentru că aceste subiecte sunt discutate de mult în Italia. E vorba de întreprindere de comunicare și promovare, furnizorii de servicii de transport și logistică, furnizorii de energie și uh, alte servicii uh, de interes comun, furnizorii de ambalaje, de mijloace tehnice pentru agricultură, furnizorii de aditivi, de tehnologii și de servicii de consultanță în agricultură. Dacă studiem, așa cum am făcut-o recent, la nivel microeconomic în Italia aceste lucruri, ne dăm seama că costurile interne ale filierei agricole în sine, deci propriu zisă, generează reprezintă deci pentru să ne închipuim 3 euro generați, agricultura obține 0,70 de euro, industria 1,10, comerțul 0,40, distribuția 0,30, uh, comercianții unde desai 0,10 și domeniul restaurantelor 0,40. Restul de 97% sunt costuri interne, dintre care 38% sunt uh, costul mâinii de lucru, 11% costuri legate de capital, mai ales amortizări ale, bunelor, ale bunurilor uh, achiziționate și 5% finanțări mai ales remunerarea băncilor uh, și organismelor de obligațiuni și 27 deci 27 de euro dintr-o sută sunt dați pentru ambalaj 8%, 5,7% pentru transport și logistică, pentru activități promoționale, 3,70 pentru energie, 1,20 pentru mijloace tehnice și 2,90 pentru alte servicii. Și apoi, pentru a ajunge la 100, avem 12% impozite și 4 importuri nete de produse agricole agroalimentare din afara Uniunii. Domnule Bove, am o întrebare. Este oare foarte obiectiv pentru raționamentul nostru, dacă obiectivul nostru este ca veniturile agricultorilor să crească? Este, deci, o idee bună să acționăm asupra componentei agricole pentru a lua de la, alți, de la alți participanți la lanț, având în vedere că vorbim aici despre importuri atât de mici, e vorba de 3 euro din 100 sau 3%, eu sunt de acord când vorbim doar despre lanțul, acest lanț, interiorul acestui lanț cu uh, propunerile dumneavoastră. Dar după părerea mea, ar fi și mai util și voi reveni asupra acestor întrebări la sfârșit, dar este mai util dacă dorim să crească veniturile agricultorilor să, să includă în raportul dumneavoastră sau faceți cumva ca Comisia pentru Agricultură din Parlamentul European să acționeze și în alte domenii care acum cred care sunt cele care doresc să fie contribuția mea la această discuție. Reducerea costurilor de lucru, mai ales pentru întreprinderile agricole, dar și pentru ceilalți actori din acest lanț. Controlarea costurilor externe este un element central din punctul meu de vedere. Costuri externe legate de transporturi, logistică, ambalaj, energie și uh, utilaje, despre care au vorbit alți colegi. Să se facă, Comisia European, Europene și, Europeană și statele membre ar putea să reducă uh, costurile pentru asigurări, de exemplu, precum și costurile birocrației administrative care uh, sunt foarte dificil de suportat pentru întreprinderile agricole și să încer- încerce să limiteze importurile agroalimentare din țările din afara Uniunii prin crearea de coridoare verzi, mai ales pentru, producție, pentru uh, uh, producțiile din zona Mării Mediterane. Și voi uh, da sugestii legătură cu toate aceste aspecte. Cum să se reducă costurile legate de mâna de lucru? Să se, există stimulente pentru zonele de munte dezavantajate, să se reducă și povara fiscală pentru uh, mâna de lucru folosită în mod normal. Deci să-i favorizăm pe toți uh, producătorii agricoli care angajează mulți lucrători, deci care oferă multe zile de lucru. Cum se pot fi reduse costurile externe în uh, lanțul agroalimentar? Comisia Europeană și Parlamentul ar trebui să stimuleze statele membre <clears throat> să încheie convenții cu tarife mici pentru expedierea produselor agroalimentare în străinătate, deci pentru transport, să aibă o politică de intervenții publice pentru a îmbunătăți infrastructurile pentru logistica agroalimentară și o idee ar fi ca Uniunea Europeană să impună statelor membre un procent de investiții în favoarea acestor infrastructuri, în cadrul programului unui program uh, operațional, pentru că de la introducerea acestuia, regiunile și statele membre au acum un program de dezvoltare rurală, deci din fondul de dezvoltare rurală, componentele agricole ale um, acestui domeniu sunt excluse și este folosit federul care este folosit în alte sectoare și rare ori uh, în favoarea mediului. Liberalizarea posibilității investițiilor agricole în uh, sectorul energiei eoliene și uh, fotovoltaice, deci energie alternative, care ar putea fi o sursă alternativă de venit pentru agricultori, uh, și posibilitatea de a scădea și costurile cu energie, cu energia eliminând uh, diferite prevederi de mediu care încă îngreuează multe dintre legislațiile europene și să se promoveze politici comunitare pentru a liberaliza piața uh, utilajelor și formarea unor grupuri colective de achiziții. Știm cât de uh, mari sunt companiile multinaționale care produc mijloacele de producție în aceste sectoare și știm cât, uh, câtă putere au acestea negocieri. O altă idee este reducerea TVA-ului în consumul produselor agroalimentare în interesul consumatorilor pe de o parte și ar favoriza și creșterea consumului și astfel ar crește și veniturile întreprinderilor agricole. Reducerea accizelor pe utilajele din agricultură, reducerea impozitelor directe în anumite domenii și noi sugerăm să există un anumită, un fel de zonă franca pentru produsele agricole de calitate și pentru anumite domenii de producție care pot fi uh, pot avea probleme deosebite în anumite momente. Cum se pot reduce costurile birocratice? Prin simplificare administrativă la nivel comunitar, național și regional și se poate face acest lucru prin informatizare, prin uh, utilizarea noilor tehnologii. Cum se pot limita importurile în domeniul agroalimentar? prin reducerea cotei de materii prime informate și, uh, importate și transformate în țările europene, o practică foarte curentă, garantarea reglementării prețurilor materiilor prime agricole și favorizarea unei rigori în respectarea normelor uh, sanitare din partea țărilor terțe exportatoare înspre Uniunea Europeană. Și acum ajungem la politicile care, după părerea noastră, ar trebui aplicate de Uniunea Europeană pentru a îmbunătăți veniturile agricole printr-o funcționare mai eficientă a lanțului agroalimentar în sine și printr-o reglementare mai eficientă a certificărilor de calitate. Repet, m-am oprit la această abordare metodologică în legătură cu actorii externi lanțului, dar care în anumite contexte sunt considerate uh, un tot unitar cu uh, lanțul agroalimentar, pentru a vorbi despre valoarea care, după părerea noastră, este excesivă și cred că se pot recupera uh, mulți bani de aici în interesul creșterii veniturilor agricultorilor. Dar acum vreau să vorbesc și despre lanțul în sine. După părerea noastră, există patru domenii de, interve- de intervenție. Intervenții pentru a stimula acordurile uh, în interiorul diferitelor sectoare, favorizarea cercetării și inovării în interesele reale ale agricultorilor, disciplinarea diferită în domeniul politicilor de intervenții ale Uniunii Europene, uh, pe așa numitul lanțul filiera lungă la așa numita uh, filiera scurtă și revoluționarea sistemului de certificare de calitate. Primul punct. Intervenții pentru stimularea acordurilor în diferite sectoare. Știți că sectorul uh, anumite sectoare în anumite țări ale Uniunii Europene, mai ales uh, noi, state membre și zona Mării Mediterane, sectorul în sine nu este un concept bine definit. Deci, trebuie să promovăm noi avantaje și garanții din partea instituțiilor, instituțiilor comunitare și naționale pentru a apăra pe agricultori de eventuale comportamente oportuniste ale uh, altor actori din uh, cadrul filierei, din cadrul lanțului, uh, de exemplu abuz de poziție dominantă. Sper că se poate face mai mult în acest sens. Promovarea organizațiilor pe produs și nu doar organizațiile de producători, astfel se dă posibilitatea participării la aceste organizații de produs a unor actori alții decât agricoli, să se depășească concent, eh, conceptul eh, de minim de referință pentru produs și să se revizuiască și programele integrate de sector. În ceea ce privește cercetarea, restructurarea, revizuirea, modul în care se fac apelurile de ofertă, cererile de ofertă, pentru a se folosi mai bine fondurile prevăzute din programele naționale de cercetare în favoarea întreprinderilor agricole care astăzi sunt supuse unor interese ale universităților și institutelor de cercetare. Trebuie să ne asigurăm că rezultatele cercetării vor fi cu adevărat utile îmbunătățirii calității. Diferența între filiera scurtă și cea lungă. legătură cu cea scurtă au vorbit deja colegii. Eu voi sublinia un aspect specific. Aș avea două sugestii. În zonele protejate, Um, multidomeniu în uh, anumite zone, parcuri naturale cu obiective de calitate și care să caracterizeze mm, clar acele teritorii și apoi filiere de proximitate pentru ca producătorii mici să fie mai apropiați de piața locală și să facă referire clară la centrele urbane și activitățile turistice și, în fine, uh, intervenții în favoarea stimulării calității, selectarea unor, unei liste de produse de excelență la nivel comunitar care trebuie protejate prin mărci și care trebuie recunoscute la OMC. Obligația indicării originii materii prime agricole pe etichetă, instituirea unui fond european în cadrul uh, fondului social pentru a apăra produsele de contrafacere, inclusiv prin asistență procedurală în uh, străinătate și promovarea pe piețele naționale și internaționale a acestor produse. Apărarea salubrității și sprijinul uh, financiar ai agricultorilor și reducerea costurilor acestora pentru certificare. Societăți de servicii. Mulțumesc. Profesor, următoarea prezentare vine din partea domnului Pedro Pimentel, care este secretarul general al Asociației Naționale a Producătorilor de Lactate din Portugalia. Domnul Pimentel ne va oferi sugestii de soluții pentru a ne asigura că producătorii de lapte și de lactate obțin prețuri corecte în lanțul de aprovizionare cu alimente și se va referi la, de asemenea la posibilitatea existenței unor contracte corecte pe piață. Vă rog, domnule Pimentele. Mulțumesc. Înainte de a intra în uh, uh subiect, vă mulțumesc foarte mult uh, pentru invitație. Subiectul este unul la ordinea zilei în Portugalia. Mi s-a cerut să uh, fiu succint și o să încerc să o fac. Deci o să reduc cumva timpul prezentării mele. Ehm, sunt reprezentant în asociații de IMM-uri de profil din Portugalia, dar vorbesc și în nume propriu. Ehm, sectorul uh, lactatelor se dezvoltă în mod diferit de la un stat la altul și chiar de la o regiune la alta. Însă există câteva chestiuni uh, Uh, importante la care trebuie să reacționăm. Este vorba de venituri corecte, deci pentru producători. Ei, dacă dorim acest lucru, uh, cum trebuie să luăm, trebuie să luăm în calcul și interesele celorlalte părți interesate din sector. Uh, deci, nu trebuie să uităm că există o volatilitate excesivă a prețurilor despre care s-a vorbit aici și care influențează cererea și oferta pe piață. Cred că trebuie să ținem cont de caracteristicile piețelor financiare și altor piețe care uneori influențează piața alimentară. Este clar că tendința de dereglementare, de liberalizare, um, aceste lucruri influențează piața, inclusiv cea agricolă, și introduce riscuri suplimentare și așa mai departe. Iar această tendință mai are și alte consecințe asupra cantităților produse. Uh, această filozofie a cantităților și cotelor uh, poate să aibă efecte pozitive, însă până la urmă multe materii prime se regăsesc pe alte piețe. Și uneori uh, problema volumului uh, este foarte importantă. Uh, iată de ce mă gândesc aici și la contractele care au loc pe piața laptelui. Există, bineînțeles, aceste contracte care reprezintă un angajament între cele două părți, producători și asociații și așa mai departe. Însă când intervine problema cotelor, aici avem un element de complexitate uh, suplimentar. Deci există o piață fixată cu cote și așa mai departe, dar avem și problema contractelor, problema tipică a drepturilor și obligațiilor. Însă, Um, nu se vorbea uh, la un moment dat despre reglementarea piețelor, ci a ofertei. Era vorba de condiționarea ofertelor. Deci iată de ce în viitor problema contractelor va fi una crucială și va deveni un instrument de luptă împotriva volatilității. Și vom avea deci un element altul decât uh, faimoasele cote. Când vorbim de volatilitate, ne gândim uh, la uneori chiar la prăbușirea prețurilor, excedent de produse care nu pot fi desfăcute nicăieri, nici măcar pe piețele externe. Iată un scenariu catastrofic. Dar mai există un scenariu în care volatilitatea vizează prețuri ridicate și nu foarte scăzute. Uh, iată ce s-a întâmplat în 2007, când am avut tot acest uh, vals al uh, ciclurilor și contraciclurilor economice și am trecut dintr-o extremă într-alta. Trebuie să vedem ce înseamnă aceste cicluri atunci când nu există volum suficient pentru a desface excedentele, atunci piața reacționează unor prea mult, anticipează prea mult și să nu uităm totuși că sectorul nostru este unul tributar naturii și uh, condițiilor climaterice, uh, dar și efectivelor și șeptelurilor, așa că avem niște constrângeri suplimentare. Iar aceste creșteri înseamnă uneori uh, deversarea, dacă îmi permiteți, a unor cantități mari de lapte pe piață. Atunci când prețurile scad, din potrivă, și există prea multă producție, E bine, în aceste condiții ar trebui foarte rapid să putem să reducem producția care a crescut prea mult, să uh, lucrăm sau să acționăm pârghia stocurilor și să reechilib reechilibrăm uh, cererea și oferta. Iar uh, profilul industriei uh, sau produselor lactate este uh, faptul că se aprovizionează din foarte, foarte multe surse, sute de mii de producători și este foarte greu să echilibreze aceste lucruri. Un producător singur nu poate el să influențeze prețurile și jocul pieței uh, și de multe ori ne întrebăm dacă volumuri mai mari de lapte înseamnă neapărat și bani mai mulți la producător. Deci, evoluția volumurilor este foarte, volumele este foarte mică pe piață și poate că nu este ea cea mai importantă, de aceea este nevoie de voință politică și de reducerea sarcinii birocratice. Vă reamintesc chiar și problema cotelor, uh, dar și a evenimentelor uh, neașteptate care ne-au dat peste cap cu cotele. Uh, iată de ce e nevoie cu, de conlucrare cu toți partenerii și părțile interesate. Eh, când e vorba de contracte, acestea trebuie să fie voința liber exprimată a părților și să, eh, să fie rezultatul legii concurenței. Lucrurile trebuie să se întâmple într-un mod foarte, foarte transparent și în condițiile de schimb de informații adecvat. Cred că avem nevoie de mai multe contracte de acest tip care, într-adevăr, să reglementeze piața și să evite o volatilitate prea mare. Uh, sistemul de cote actual a permis obținerea de multe informații utile și de cunoașterea pieței. Uh, și astfel uh, am adunat multe date legate de evoluția piețelor. Însă, prin tendința de reglementării, vedem că aceste informații dispar, ele sunt mai puțin uh, importante și deci ne pierdem punctele de referință. Uh, cum să facem față acestor dificultăți previzibile? O obligare, obligație a înregistrării uh, contractelor, contracte tip, standarde, publicul să aibă acces la aceste date, stocarea să fie făcute în bază de date, încă o dată accesibile publice și să existe această voință foarte clară uh, de a uh, decripta relația între cumpărător și vânzător, însă vedem că multe state membre există mai multe modele de reglementări uh, și e nevoie de un model unic pentru o mai mare eficientizare a acestor contracte pe întreg continentul. Și de multe ori când se vorbește despre contact, contracte, se vorbește mult despre ofertă uh, și gestionarea volumului pe piață. E bine, Uh, cum putem noi să gestionăm acest volum global când furnizorii sunt atât de mulți și provin din regiuni geografice cu caracteristici foarte, foarte diferite? Situația este una foarte complexă și este foarte greu să uh, evaluăm piața aprovizionării. Vorbim mult despre volatilitatea prețurilor și trebuie să vorbim și despre volatilitatea volumurilor de producție. Uh, putem să ne întrebăm dacă anumiți cumpărători pot să uh, semneze contracte cu producători sau cu mai mulți producători reuniți, uh, preferând uh, un contract care să menționeze un volum dinainte specificat. Producătorii de, de produse de lapte se confruntă cu niște constrângeri specifice și uh, situația este destul de complexă. Uh, pentru că produs, producția de lapte nu este același lucru cu, uh, să zicem, confecționarea unui tricou, pentru că avem uh, probleme legate de sănătatea animalelor, de meteo și așa mai departe. Și dacă nu toate aceste lucruri sunt explicate în contract, producătorii pot fi penalizați trebuie să vedem apoi ce înseamnă anumite uh, rectificări, ele interviu după încheierea contractului și așa mai departe. Uh, e vorba de a avea o viziune mai lungă în timp pentru a obține într-adevăr un preț corect pentru lapte și produse lactate, uh, iar pentru că producătorul trebuie să poate să își acopere costurile și cheltuielile, cheltuielile și investițiile și riscurile legate de aceste investiții. Producătorii sunt conștienți de acest lucru. Dar și celelalte părți ale lanțului de aprovizionare. Ne întrebăm dacă se poate face o evaluare în amonte sau în aval, după caz, a situației. Cine fixează prețul producătorul eh, de lapte sau vânzătorii sau comercianții în detalii? Uh, pentru a fixa un preț, nu putem să uităm prețul de producție, dar bineînțeles există și alte elemente care intră aici în calcul, de exemplu, durata de viață a produsului sau regulile concurenței de pe piață. Trebuie să distingem între prețul de vânzare uh, public și cel de la angrosist. Sunt distinții foarte importante și vedem foarte bine că aceste prețuri Uh, prețurile la cumpărarea inițială la producător e foarte diferit de ce plătește consumatorul sau clientul. Dar nu trebuie să uităm nici valoarea intrinsecă a produsului pentru care să plătesc acești bani. De aceea avem nevoie de toate informațiile necesare și utile. Unor aceste informații chiar nu pot fi furnizate de uh, concurenții de pe piață. Și vedem că intermedierii, intermediarii uh, profită și se regăsesc pe piață din ce în ce mai mult. Uh, dacă dorim o justiție sau dreptate pentru producători, este, bineînțeles, o chestiune elementară, însă această discuție trebuie purtată în cadrul relațiilor contractuale uh, din acest sector, pentru că uneori nu vedem uh, pădurea din cauza unui copac. Bineînțeles că unii încearcă să rezolve problemele, însă dacă piața nu plătește un preț bun pentru produs, nici producătorul nu va primi un preț bun. Iar prețul plătit de consumator trebuie și el să fie un preț just față de producător. Dacă depășim aceste probleme și contradicții, vom putea într-adevăr să ieșim din impas. Vă mulțumesc! Bine, grație! Mulțumesc, domnule Comanski. Am încheiat cu intervențiile experților? Nu, îmi cer scuze. Nu, dau cuvântul ultimului expert, se corectează președintele, domnul Covaci, de la Școala de Științe Economice din Varsovia. Vă rog. Przewodniczący, szanowni państwo, chciałem... Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Vreau să vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să prezint uh, opiniile în fața acestei comisii a Parlamentului European. Întrebarea care mi-a fost adresată de către comisie se referă la criterii specifice de calitate care pot fi impuse de către industria alimentară agricultorilor. Timpul care am să la dispoziție este limitat, de aceea vreau să formulez trei remarci inițiale și apoi am să trag și o concluzie. Prima observație este următoarea. Dacă spunem că există o legătură în lanțul alimentar care poate să formuleze anumite cereri față de alte legături, acesta uh, se încadrează în conceptul de agroeconomie. Astăzi uh, numim acest lucru lanț alimentar. Nu avem acum timp și nu e locul să vorbim despre diferența între agroeconomie și lanțul alimentar. În orice caz, vreau să vă arăt că în istorie, până acum, mai multe uh, legături verigi din uh, lanțul alimentar au fost dominante acestea au definit condițiile pentru funcționarea întregului lanț. Acesta este, aceasta era situația în anii 40 și 50 pentru sectorul furnizării, în momentul în care agricultura a fost industrializată. Era cazul uh, uh, sectorului procesator în anii 60, din anii 60 până în anii 80, pentru că sectorul de distribuție cu amănuntul nu era atât de bine dezvoltat pe atunci și sectorul de distribuție de uh, vânzare cu amănuntul din anii 80 până în prezent. Rezerva aici este că, sigur că nu am putut să fiu foarte exact cu privire la perioadele de timp. Acestea s-au manifestat în mod diferit în țări diferite, dar agricultorii nu au fost niciodată veriga dominantă în acest lanț și acest lucru definește posibilitățile și puterea agricultorilor și de aceea discutăm astăzi despre veniturile agricultorilor, nu discutăm despre veniturile procesatorilor sau cele ale comercianților cu amănuntul. Aceasta este prima observație. Cea de-a doua observație sau întrebare. De ce poate industria alimentară să solicite agricultorilor anumite lucruri în ceea ce privește calitatea produselor. Cerințele pot să decurgă din următoarele trei motive principale. În primul rând, așteptările consumatorilor sunt complexe, pentru că, după cum ne dăm seama cu toții, uh, crearea de valoare de către uh, cumpărători, de către clienți, e un concept pe care îl predăm la universitate, e un concept care nu îndeplinește interesele consumatorilor. Haideți să vă spun altfel. Consumatorul creează anumite așteptări, anumite cerințe, dar poate că nu este format în acest sens. Consumatorul ideal trebuie să creeze astfel de cerințe, dar până la urmă industria o face în locul lui. Totuși, consumatorul rămâne un element important. În al doilea rând, al doilea element important, strategia de marketing a întreprinderilor. Industria și comercianții cu, amănunțul, cu amănuntul uh, au uh, cerințe față de produsele agricole pe care le procesează. Și, în cele din urmă, noile produse noile produse introduse pe piață, produse noi într-adevăr, nu un uh, produs, nu produsele modificate, ci cele noi. Ce ar trebui să facem? Cred că principalul obiectiv ar trebui să fie consolidarea puterii de negociere a agricultorilor și a exploatațiilor agricole pe piață în uh, lanțul alimentar. Cum putem să facem acest lucru? Eu aș propune șapte uh, acțiuni posibile. Sigur că se pot uh, imagina și altele. Și unele dintre ele sunt incluse într-o oarecare măsură în proiectul de raport al domnului Bove. Cred că prima chestiune și cea mai complicată, care nu a fost discutată pe larg, este mișcarea, sunt mișcările consumatorilor. Dacă vă întreb acum pe cei care sunteți experți în economie, câți dintre dumneavoastră sunteți aici? Cred că mai mult de uh, câteva zeci. Dacă vă întreb cine este jurist, poate că vor mai ridica mâna încă câteva zeci de oameni, uh, agricultori, profesori, dar dacă vă întreb cine este consumator, toată lumea ar ridica mâna. Dar uh, organizarea consumatorilor este foarte slabă. Consumatorii nu uh, sunt capabili de aceea să-și impună drepturile pe piață. În uh, Polonia am avut niște sondaje pentru a afla de ce consumatorii nu luptă pentru drepturile lor. Există mai multe explicații pentru acest fenomen. Explicația de bază este aceea că prețul pe unitate foarte scăzut, câteva euro, câțiva euro pe kilogram de produs, dacă acest produs este de calitate proastă și suntem nemulțumiți de el, de obicei nu depunem o plângere, nu luăm nicio măsură, pentru că pierderea nu este atât de importantă. Această slabă organizare, slabă inițiativă a consumatorilor este negativă în, în două moduri. Pe de o parte, agricultorii au venituri mai scăzute, pe de altă parte noi, consumatorii, primim uh, produse de o calitate mai scăzută. În al doilea rând, promovarea relațiilor directe între agricultori și consumatori. A doua posibilitate de acțiune. S-au spus deja multe la acest subiect. Aici se pune problema eliminării intermediarului, a verigii Uh, suplimentare în sistem care preia uh, valoarea adăugată generată în agricultură. Acest element a fost deja discutat. Al treilea punct, încurajarea uh, creării de organizații ale produ- producătorilor agricoli. Nu pot să vă spun de ce agricultorii nu sunt dispuși să coopereze în fostele state socialiste, oamenii erau forțați, au fost forțați vreme de mult timp să coopereze, uh, să acționeze în comun. Ei bine, astăzi, producătorii agricoli, deși au o putere de negociere foarte scăzută, nu sunt dispuși să, să coopereze, să se organizeze, nici în țările vestice. Uh, cel de-al patrulea punct, promovarea unor lanțuri alimentare scurte. În uh, sectorul hotelier și în sectorul restaurantelor, uh, lanțurile de uh, aprovizionare scurte ar putea să fie benefice. Pentru că acestea nu, nu solicită, nu necesită intervenții în legislație. Aceste patru acțiuni pe care le-am uh, ilustrat până acum. Există și alte acțiuni pe care eu le-aș uh, numi acțiuni mai radicale, care necesită schimbări în legislație. După cum am văzut în discuția noastră de până acum, uh, ele sunt acceptate într-o oarecare măsură, dar într-o oarecare măsură nu sunt acceptate. Acestea uh, se referă la monitorizarea lanțului alimentar, noi regulamente, noi reguli de piață, o oarecare standardizare a contractelor despre care s-a vorbit și, în ultimul rând, susținerea IMM-urilor. Pentru a încheia, dați-mi voie să vă spun următoarele. Și aceste acțiuni pot fi puse în aplicare, dar ele necesită consensul tuturor părților implicate. Și aceasta pentru că necesită modificări legislative substanțiale, ceea ce ar merge împotriva intereselor marilor companii. Exemplu. S-a dat exemplul unei companii aici care a făcut foarte mulți bani de pe urma crizei, dar era cea mai mare, cea mai mare companie, știm cu toții care este cel mai mare actor pe piață. Această companie este una dintre cele primele 50 de companii în lume, are un buget mai mare decât PIB-ul multor state. Așadar, putem doar să ne imaginăm ce putere de um, influență are această companie. Cred că astfel de acțiuni uh, radicale sunt posibile și s-ar putea să merită să le luăm în considerare. Mulțumesc. Mulțumim, domnule profesor. Am încheiat acum prezentările experților. Mai avem câteva minute pentru intervențiile colegilor și apoi vom da cuvântul domnului uh, Jose Bove pentru a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 Trebuie să folosim legislația pe care o avem deja la dispoziție. Cred că e bine să spunem asta, dar trebuie uh, să studiem anumite dintre aceste prevederi, de exemplu directiva privind practic, practicile uh, incorrecte. În lanțul alimentar poate am putea face ceva pentru a folosi mai bine această directivă. Să nu uităm uh, nici directiva privind instrumentele financiare. E nevoie și aici pe uh, piața produselor derivate din domeniul agricol de transparență și trebuie să asigurăm uh, mai puțină volatilitatea prețurilor. Pentru că ne-am confruntat până acum cu o situație de volatilitate exclusivă și dacă uh, produsele derivate s-ar încadra în această directivă, pentru că există o supraveghere a transparenței Statele Unite, dar în Europa nu există, cred că acest lucru ar fi un lucru bun pentru a scădea posibilitatea volatilității prețelor și s-ar putea stabiliza preț, piețele. Iată două elemente pe care le putem folosi, după părerea mea. S-a vorbit despre politica de concurență. Cred că concurența în sine este bună, dar trebuie să fie în beneficiul consumatorilor. Piețele în sine nu pot rezolva singure problemele. Avem nevoie de intervenții și trebuie să găsim astfel de intervenții. S-a vorbit despre acțiunile care, pe care le putem uh, întreprinde și două ultime observații. Ultimul vorbitor a vorbit despre legăturile dominante din lanțul alimentar și a uh, fost interesant să observăm că sectorul distribuției a devenit uh, um, veriga dominantă din sectorul, uh, din lanțul alimentar și poate că ar trebui să facem și aici ceva. Dar a spus că în timp agricultorii nu au fost niciodată veriga dominantă din lanț și documentul de lucru al Comisiei a spus chiar acest lucru foarte clar. Când ne uităm la valoarea adăugată din 95 până în 2005, ea a crescut în toate celelalte sectoare, dar nu la nivelul producătorilor uh, primari. Și în fine, tot timpul în Parlament se spune că agricultura trebuie să fie durabilă și orientată spre piață, adică uh, agricultorii trebuie să obțină un profit rezonabil și părți mari ale veniturilor lor vin din plățile unice și trebuie să vedem ce se întâmplă cu, ce va întâmpla cu acestea după 2013 și dacă vom avea acțiuni obligatorii după cum, sau neobligatorii, trebuie să o facem acum. Pentru că apoi să putem aborda pacul după 2013 în mod durabil. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Harkin. Are cuvântul acum domnul Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că nu trebuie acum să găsim actorii buni sau răi în lanțul de producție și de aprovizionare, ci trebuie să găsim o modalitate de a trata în mod egal partenerii în acest lanț. Și ar trebui să revenim la uh, propunerile pe care le-am auzit astăzi. De exemplu, introducerea unor uh, prețuri corecte, dar ce înseamnă un preț corect în cele din urmă? Cum poți să impui un preț pe piață dacă în cele din urmă credem cu toții că trebuie să existe un comerț liber? Așadar, eu cred că trebuie să ne gândim foarte bine înainte să luăm măsuri corective. Mă gândesc aici la uh, și am să numesc uh, două chestiuni care sunt importante pentru mine și se legă de ceea ce spuse de domnul de la Eurocommerce. Obiectivele în ceea ce privește plățile, în primul rând. Aceasta este o mare problemă pentru agricultori și pentru uh, vânzătorii, de, vânzătorii de produse agricole. Lanțurile de supermarketuri pot să fie de acord cu un prag uh, european de plăți, atunci problema este că nu mai există o concurență foarte clară. Deci trebuie să ne gândim dacă ar trebui să introducem astfel de măsură sau nu. Ceea ce mi se pare mie mai important este faptul că nu uh, trebuie să mai existe reduceri uh, uh, ulterioare, după ce s-au uh, uh, și modificări ulterioare ale contractelor, după încheierea acestora, pentru că acest lucru pune mari probleme producătorilor agricoli. Și ultimul punct, reglementarea, reglementarea uh, privată a uh, deșeurilor fitosanitare, în, uh, mai ales în legume și fructe. În ultimii ani, lanțurile comerciale au introdus niște reglementări autonome în ceea ce privește aceste reziduri. Și există uh, niște uh, regulamente, directive europene care au fost astfel discreditate, pentru că, în primul rând, nu există niște baze științifice pentru aceste um, pentru aceste obiective care au fost stabilite de către lanțurile de supermarketuri, nu, acestea au vrut doar să arate uh, că sunt mai, uh, mai bune unele decât altele în, pentru consumatori. Uh, sunt reglementări uh, absurde dacă, dacă le privim cu atenție și acestea denaturează piața internă, pentru că în cele din urmă piața internă pentru uh, legume și fructe este bine reglementată prin legislația europeană. Cred că ar trebui să punem capăt acestor practici și să arătăm foarte clar că există niște dispoziții uh, juridice în vigoare care trebuie să fie Uh, respectate și să nu există uh, niște reglementări uh, introduse în mod arbitrar de către anumiți actori. Pentru că acest lucru este absurd. Onorevole. Mulțumesc, Herbert. Doamna Morvai are cuvântul și apoi domnul Rubins. Mulțumesc. Sesiunea din această după masă este foarte interesantă. Vorbim despre venituri decente pentru agricultori. Este o temă foarte importantă pentru noi. Vorbim despre fermierii europeni, nu despre fermierii care se află într-o mită situație, de exemplu, fermierii din țări postcomuniste sau, sau producătorii uh, cu exploatări mici sau medii. Am vorbit despre competitivitate mult în această după masă. Se spune că ei trebuie să fie competitivi, dar cum să fie competitivi, mai ales fermele mici? De exemplu, dacă trebuie să... dacă sunt în concurență cu holdinguri multinaționale, dacă ne gândim la ce s-a întâmplat când s-au uh, privatizat fermele de stat, Cel puțin în țările, fostele țări comuniste, uh, fermele de stat au fost privatizate, vândute uh, pentru mai nimic. Care este realitatea dintre realitățile de pe, de pe piață și competitivitatea, având în vedere această situație? Ce justiție există aici? Nu trebuie să uităm dezavantajul grav cu care s-au confruntat unele țări când au intrat în Uniunea Europeană. În Ungaria nu obținem nici măcar o parte din cât obțin uh, agricultorii din vechile state membre. Deci, nu trebuie să uităm situația cu care se confruntă noile state membre și, de, și Ungaria și mai ales uh, fermierii uh, mici și mijlocii. Cum ar putea să fie competitivi. N-au nicio șansă. Am dorit să depunem amendamente pentru a vorbi despre durabilitate și competitivitate, ținând cont de aceste discrepanțe. Și de altfel, s-a făcut un studiu în Ungaria pe această temă și îl vom transmite domnului raportor. Dorem să-i mulțumim pentru raportul său excelent. Onorevole Rubin. Are acum cuvântul domnul sau doamna Rubin și apoi domnul Niculescu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai întâi să mulțumesc domnului Bove, precum și experților, care au luat cuvântul astăzi, pentru că această audiere a fost foarte interesantă și foarte utilă. Ni s-au dat informații foarte utile. Aș dori să mă refer și eu la tema audierii noastre de astăzi, aceea a echității și corectitudinii. Deci avem nevoie de o politică agricolă justă, și nu cred că Uniunea Europeană nu ar fi capabilă să rezolve probleme cum sunt adoptarea unor dispoziții pentru a interzice distributorilor mari uh, să cumpere produsele la un preț foarte scăzut de la uh, agricultori să condiționeze produsele și apoi să vândă uh, um, sub mărcile lor la prețuri mult mai ridicate. E vorba de practici mai uh, proaste, mai, mai groasnice decât specula. Eu vin din Letonia. Iau deseori avionul și în avion primesc zahărul într-un pliculeț uh, cu marca companiei aeriene, fără indicații de origine și deci nu știu de unde vine zahărul respectiv. Am putea interzice aceste practici. Putem reglementa în multe astfel de domenii. În al doilea rând, cred că injustiția cu care se confruntă producătorii agricoli în Uniunea Europeană și a originea în propriile noastre practici. Aș dori să reacționez uh, la ceea ce a spus antevorbitorul meu, doamna din Ungaria, care, cu care sunt de acord. De ce justiție putem vorbi dacă subvențiile de care profită agricultorii letoni sunt de patru ori mai mici decât cele obținute de agricultorii din vechile state membre? M-am întâlnit cu uh, agricultorii din Letonia uh, care sunt într-o situație foarte îngrijorătoare. Vorbim astăzi despre politica agricolă pentru perioada 2013-2020 și, pe de altă parte, vorbim despre faptul că va fi imposibil uh, să crească finanțarea pentru agricultură, bugetul pentru agricultură și în același timp spunem că dorim justiție. Dar agricultorii ne întreabă cum veți ajusta plățile dacă vechile state membre nu vor renunța la subvenții și deci cred că sunt întrebări deschise la care încă nu am găsit răspunsuri și cred că lucrând la documentul domnului Bove putem lua aceste lucruri în considerare. Mulțumesc! Grație! Mulțumesc! Domnule Rubins are cuvântul acum pentru ultima intervenție, domnul Niculescu, vicepreședinte, vă rog. Președinte, cu siguranță toate ideile cuprinse în uh, raportul redactat de Jose Bove sunt uh, importante și necesare, la fel câteva dintre sugestiile aduse de experții pe care am auzit astăzi. Consider însă că nu trebuie să pierdem din vedere fondul problemei și mai ales să nu pierdem din vedere uh, soluțiile de fond pentru aceste probleme. Uh, eu vin uh, din România, o țară în care s-a discutat în ultima vreme foarte mult despre uh, sumele pe care le obțin agricultorii pentru produsele lor. Ca soluție, un grup de deputați din Parlamentul Național a propus, de exemplu, ca supermarketurile să fie prin lege obligatoriu închise duminica. E un exemplu de falsă soluție greșită din punct de vedere economic. Consumatorii, evident, caută cele mai bune prețuri și dacă un agricultor nu este competitiv, nu va putea face față concurenței, indiferent de măsurile pe care le-am uh, putea decide în Parlamentul European. Soluțiile de fond sunt uh, așadar cele legate de competitivitate și cred că trebuie să acordăm uh, atenție soluțiilor structurale, cum sunt modernizarea exploatațiilor agricole, constituirea grupurilor de producători, diversificarea economiei rurale ca soluție pentru creșterea veniturilor și nu în ultimul rând dezvoltarea fermelor de subzistență, astfel încât acestea să reușească să intre în circuitele comerciale. De aceea cred că soluția de fond până la urmă stă în uh, viitorul cadru de funcționare al politicii agricole comune și mai ales în bugetul pe care îl va avea la dispoziție această politică. Mulțumesc. Bine, grație, Miculescu. Mulțumesc, domnule Niculescu. Vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc experților pentru ideile lor. Două idei și apoi dau cuvântul lui Jose Bove pentru uh, a trage concluziile acestui raportor. Amendamentele vor fi, pot fi depuse până pe 18 mai la ora 12. Adoptarea raportului Bove în comisie pe 28 iunie. Apoi, adoptarea în plenară în septembrie. Doresc să amintesc tuturor, pe lângă aceste lucruri, mai ales lui Jose, mulțumindu-i pentru tot ceea ce a făcut, că în toamnă vom avea trei prevederi legislative importante de discutat. Vom avea um, raportul privind calitatea după raportul Scota, avem apoi uh, textul privind areile, zonele cu handicap și probabil, după cum ne-a anunțat comisarul în plenară la Strasbourg acum două săptămâni, probabil un pachet de măsuri de gestionare a pieței care va fi prezentat după sfârșitul uh, activității nivelului la nivel înalt pentru lapte. Deci trei prevederi importante în care se vor putea integra și anumite propuneri făcute astăzi. Deci invit colegii să dea atenție acestor termene importante din toamnă uh, și să folosească atunci sugestiile făcute aici. Mulțumesc tuturor. Jose, ai cuvântul pentru încheiere. Domnule președinte, o să încerc să trag niște concluzii. Pe scurt, cred că suntem cu toții obosiți. Uh, au avut loc multe discuții, eu să încerc deci, să fiu chiar succint. În primul rând, mulțumesc tuturor celor care au venit la această dezbatere, tuturor experților care provin atât din lumea, să zicem, economică, a producătorilor, membri ai lanțului, distribuție, dar și din mediul universitar și chiar raportor din partea ONU, bineînțeles și reprezentantului uh, Consiliului Economic și Social. Mulțumesc tuturora pentru uh, munca depusă, pentru contribuția dumneavoastră și bineînțeles că uh, vă mulțumesc că ne-ați ajutat să înțelegem noi, europarlamentarii, Uh, această dezbatere care de fapt este una foarte complexă, trebuie să avem o abordare simplistă. E vorba aici de aspecte legislative, de reglementare, dar dincolo de asta este vorba de o viziune politică. Este ceea ce a reamintit colegul Capula Santos. Este clar că nu putem să abordăm aceste lucruri fără să ne punem înainte de toate o întrebare politică și acum ne întoarcem în trecut, în 1957, tratatul de la Roma și crearea politicii agricole comune cu trei obiective clare, aprovizionarea europenilor cu cantități de alimente suficiente, ă, prețuri stabile pentru aceiași cetățeni și apoi ă, venituri corecte pentru fermieri, ă, cel puțin echivalente cu cele ale celorlalte categorii sociale, însă acel acest al treilea element a fost mereu uitat în uh, evoluțiile ulterioare ale politicii agricole comune și iată de ce raportul uh, vine aici ca un fel de contrabalansare a acestor tendințe. Dacă nu uh, facem ceva, această spirală a scăderii sau decimării numărului de agricultori va continua și lumea agricolă va fi din ce în ce mai fantomatică. Astăzi să nu uităm că avem o piață a muncii semnificativă în domeniul agricol. 12 milioane de locuri de muncă, însă acestea se găsesc în pericol și a sacrifica ocuparea la nivel agricol este ceva pur și simplu sinucigaș din punct de vedere al mediului, al societății, al suveranității alimentare și așa mai departe. Deci este o chestiune pur și simplu importantă, această chestiune a ocupării în domeniul agricol. Și există două posibilități de a reacționa aici. Fie remunerăm uh, țăranul, agricultorul, în funcție de munca depusă, fie uh, avem o contribuție globală sub formă de impozit. Deci, fie avem o remunerare sau în parte, o parte, o remunerare directă a activității agricole și restul remunerării uh, este cumva o contribuție solidară a tuturor cetățenilor europeni prin impozite. Iată o chestiune care se pune în cadrul reformării PAC și vreau, vreau să știți că în toate țările uh, să nu credeți că tinerii agricultori doresc să meargă la țară să facă uh, agricultură numai de dragul subvențiilor și de dragul banilor europeni. Cei care doresc să facă agricultură, au dorința de a fi remunerați pentru munca depusă, doresc să fie autonomi. Vedem foarte bine ce se întâmplă. Multe situații, ajutoarele directe, așa cum sunt ele astăzi, uh, sunt inegalitare și creează o situație de rentă uh, uh, care sunt și contraproductive din punctul de vedere al economiei, pur și simplu. Deci, dacă susținem un scenariu Uh, bazat pe remunerarea corectă în funcție de producție, atunci avem și o economie activic, activă și un echilibru la nivelul producătorilor. Bineînțeles că asta înseamnă uh, o stăpânire sau o gestionare eficace a producției și asta se poate face, bineînțeles, prin intermediul prețurilor, printre altele. Poate că unele instrumente sunt depășite, unele pârghii sunt depășite, merită să reflectăm. Uh, vedem că Organizația Comună a Piețelor a fost desfințată, iar această Organizație Comună a Piețelor permitea, permitea organizarea diferitelor sectoare și filiere. Astăzi, în state, nu mai există echivalentul acestui organism, așa că ne punem întrebarea care este răspunderea statelor membre care au permis sacrificarea acestor instrumente atât de utile, fără să propună nimic în schimb. Iată de ce, în raportul meu de astăzi, am încercat încercat să am o abordare absolut pragmatică și să iau în calcul gama de instrumente care există deja și lucrările deja uh, prezidate de comisie și tot ce există deja. Bineînțeles că toate acestea uh, fără a pierde din vedere obiectivele politice pe care noi le țintim. Bineînțeles că asta este o problematică transversală. Cred că astăzi avem instrumentele care ne permit să mergem mai departe. Pot să spun în concluzie că sunt foarte mulțumit de contribuțiile diferitelor parlamentari și experți și tocmai sper că atunci când vom avea și amendamentele pe masă, vom putea să mergem încă și mai departe față de propunerea inițială este ceea ce îmi doresc până la urmă. Aș dori chiar textul meu să fie încă și mai dur, și mai tăios și uh, uh, Chiar am primit uh, o serie de comentarii pe marginea uh, uh raportului meu. Uh, mi s-a cerut chiar de către un grup de experți din Franța să fiu mai tranșant, mai tăios în o serie de puncte. Așa că vreau să spun că acum este momentul să facem acest lucru, tocmai prin depunerea de amendamente, într-un mod foarte solidar, foarte, uh, într-un spirit foarte colectiv și cred că vom putea chiar să evităm anumite obstacole despre care am vorbit de dimineață în reuniunea coordonatorilor. Sperăm că vom încerca totuși să nu avem foarte multe amendamente ca să avem totuși o eficiență a acestui text uh, astfel încât această uh, activitate se poate să fie desfășurată în comun, în conlucrare. În orice caz, mulțumesc tuturora pentru munca depusă, mulțumesc tuturor celor care au venit astăzi din exteriorul Parlamentului și care au asistat la aceste discuții și care și ei participă la îmbogățirea dezbaterii uh, în afara incintei Parlamentului, pentru că avem nevoie și în afară uh, puncte de sprijin în rândul organizațiilor de profil, de producători, ONG-uri și așa mai departe, pentru o agricultură justă și echitabilă echitabilă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, mulțumesc, Jose. Cu siguranță va fi un efort colectiv acest text. Și acum încheiem reuniunea. Doresc să vă amintesc că următoarea ședință a Comisiei va avea loc pe 10 mai, când vom avea un schimb de opinii, un atelier cu participarea președinției spaniole privind competitivitatea agricultorilor La revedere!